Okay, colleagues, thank Dragi colegi, vă rog să vă luați locurile ca să putem începe ședința. Colleagues, thank you. We did ask that we start the meeting promptly because Vă rog să începem uh, cât se poate de prompt ședința pentru că avem multe discutate astăzi și aș dori să terminăm la timp. Începem cu punctul 1, adoptarea ordinii de zi. Vă atrag atenția asupra unui uh, punct suplimentar adăugat la voturile de mâine. Deci mâine la voturi votăm și un uh, colegentum la regulamentul uh, cu privire la ajutorul, um, corpul de ajutor umanitar voluntar. Este vorba de un amendament foarte tehnic un fel de adăugire la un alineat. O să primiți această informare, se va vota mâine împreună cu celelalte rapoarte. Um, dacă sunteți de acord cu acest lucru, atunci se consideră acceptat. Puteți să trecem la punctul 2. Un punct foarte important este vorba de alegerea unui al treilea vicepreședinte al comisiei noastre. După cum știți, um, domnul Costas Crisogonos a plecat de la Comisia DV pentru a se alătura unei alte comisii. Aș dori să-i mulțumesc dumnealui. Și acum, um, în numele grupului GUE, um, dorim să în numele Comisiei mulțumim grupului GUE și dumnealui pentru activitatea de până acum. Acum e nevoie să alegem un alt vicepreședinte. Se pare că sunt o serie de membri supleanți care nu pot uh, lua parte la um, vot. Îl avem pe domnul Rubic, domnul Ponga, doamna Toier. Domnul Rubic pentru domnul Ponga vor vota și doamna uh, Gheorghe pentru domnul, domnul, doamna Schlein. Dacă mai sunt alți uh, membri supleanți care vor participa la vot să anunțe secretariatul. Văd că avem mai mult uh, de șapte membri în sală, ne trebuie acest quorum, așadar încep acum uh, nominalizările pentru, pentru funcția de uh, al treilea vicepreședinte. Dorește cineva să facă o nominalizare? Mulțumesc, doamnă președinte. Eu, ca și coordonator al GUE, aș vrea să nominalizez pe domnul Sterios Conoglu la funcția de al treilea vicepreședinte se află aici lângă mine. Sunt convinsă că experiența dumnealui, atât ca reporter de război, precum și ca mm, documentarist social, ne poate aduce cunoștințe foarte utile pentru subiectele de care vorbim. Cred că activitatea dumnealui poate să fie de o mare valoare pentru noi toți. Îl prezint pe domnul Culoglu. Iată, avem așadar această nominalizare din partea grupului GUE, domnul Stelios Culoglu. Mai sunt și alte nominalizări? Se pare că nu. Așadar, Culoglu, sunteți de acord să fiți nominalizat? Da, mulțumesc foarte mult pentru că mi-a acordat această onoare. Vă rog să confirmați că sunteți uh, membru de plin al acestei uh, comisii și că v-ați completat declarația de interese financiare în calitate de membru al Parlamentului? Da, în acest caz, având în vedere că e un singur candidat la această funcție, v-aș propune ca în loc să votăm, să îl alegem pe domnul Culoglu prin uh, aplauze, prin aclamare. So can we Do you want to say a few words? Doriți să spuneți câteva cuvinte? Poate să începeți, vă rog, cu pronunțarea numelui dumneavoastră, așa cum ați uh, pronunțat dumneavoastră, ca să știu să vă pronunț în viitor. Domnul Culoglu cred că uh, munca noastră va fi mai ușoară decât pronunțarea numelui meu. Aștept cu interes să lucrăm împreună. Este un domeniu pe care îl cunosc foarte bine, pentru că am fost corespondent de război, reporter de război și vreau să contribui la sprijinirea statelor în curs de dezvoltare și aș dori să ajut de asemenea comisia aceasta să ducă la îmbunătățirea lucrurilor în aceste zone. Vă mulțumesc așadar pentru această onoare. Doamna președinte, vă mulțumesc pentru că v-ați prezentat uh, să candidați la această funcție. Puteți să veniți la prezidiu deja. Vă mulțumesc foarte mult. Putem trece deja la punctul trei, aprobarea procesului verbal al ultimelor două reuniuni de pe 23 trei um, și 24 februarie și 9 martie. Dacă aveți observații cu privire la aceste procese verbale, vă rog să informați um, secretariatul până la sfârșitul uh, um, ședinței. Dacă nu se primesc uh, observații până la sfârșitul acestea, se consideră că cele două procese verbale se consideră adoptate. La punctul 4 avem adoptarea deciziilor și recomandărilor coordonatorilor. Deja ați primit informarea cu privire la aceste decizii luate la reuniunea din 24 februarie. Dacă aveți observații, vă rugăm să informați secretariatul. Dacă nu se primesc observații până la sfârșitul ședinței, se consideră că au fost adoptate. Trecem la punctul 5, anunțurile președintelui, comunicările președintelui un singur lucru. Mâine la ora 3 uh, vom vota. Vă rog să rețineți că mâine la ora 3 vom avea voturile. Atât la comunicări. Punctul 6 acum, uh, comunicările comisiei. Domnul uh, Craig McQuaid este prezent? Aveți anunțuri de făcut? Mulțumesc, doamnă președinte, o comunicare, o reuniune a colegiului cu Comisia și cu Uniunea Africană va avea loc pe 26 aprilie la Bruxelles. Este o reuniune college to college care contribuie la orientări pentru parteneriatul Uniunea Europeană-Africa prin uh, reunirea uh, Comisiei Uniunii Europene și uh, Comisiei Uniunii Africane pentru dialog politic. Va fi cea de-a șapte astfel de reuniune și uh, Uh, prima acestei comisii. Acest uh, tip de reuniune permite o reunire a forțelor celor doi actori în probleme cum ar fi schimbările climatice, mai ales în ceea ce privește uh, agenda de după 2015 și dezvoltare vor fi de asemenea câteva reuniuni tematice cu privire la pace și securitate, cultură, mediu, cercetare, migrație, mobilitate, investiții, sectorul privat, infrastructură, materii prime, democrație, bună guvernare și drepturile omului. Pentru Uniunea Europeană, 21 membri ai colegiului, inclusiv uh, președintele, domnul Juncker, vicepreședintele Timmermans și înalta reprezentantă uh, Mogherini, Uh, și-au confirmat uh, participarea. În numele Uniunii Africane vor fi 10 comisari care și-au confirmat participarea. Mulțumesc! Very much. We do, of course. Mulțumim foarte mult! Mâine vom avea o discuție cu SAE cu privire la Africa această chestiune a reuniunii dintre Uniunea Europeană, dintre comisarii Uniunii Europene și cei Uniunii Africane va fi de mare interes. Vă mulțumim așadar pentru această informare. Putem să trecem la punctul 7. Este vorba de criza Ebola uh, și avem raportul uh, domnului Görens, care a venit cu un document de lucru cu privire la criza Ebola Um, această acest document va fi urmat de o, un proiect de raport în săptămânile care urmează, însă domnul Gărânț vrea să discute astăzi cu dumneavoastră, dragi colegi, să audă părerile dumneavoastră și să știe în ce direcție să um, orienteze această activitate pe marginea acestui document de lucru. Charles, Charles ai cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Comisia aceasta mi-a încredințat un raport privind Ebola, în special cu privire la consecințele pe termen lung și învățămintele care pot fi trase ca urmare a acestei crize, care a început um, în martie 2014. Um, Astăzi vă prezint o primă perspectivă a reflexiilor mele, însă trebuie să spun că aceste reflexii cred că ar trebui să se orienteze pe termen lung și aș fi dorit să colectez mai multe informații, cât se poate de multe, înainte de a trage niște concluzii. Pentru că aceste concluzii, așa cum am spus, nu sunt deloc uh, definitive în acest moment. Vreau să vă spun cam care ar fi principalele axe pe care aș vrea să le urmez în acest uh, document. Uh, aveți în față un document de două pagini și jumătate care reprezintă punctele esențiale ale interpretării mele și pe care vreau să-mi uh, concentrez munca. Um, date istorice, criza Ebola a început în 2014 în trei țări care sunt printre cele mai sărace din lume. Doar dacă ne uităm la raportul anual al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, dacă vedem situația indicelui de bunăstare umană, uh, doar dacă ne uităm pe acesta, vedea, vedem că aceste state se află pe ultimele locuri, speranța de viață este sub 60 de ani în toate, alfabetizarea, școlarizarea este sub 4 ani și peste 40%, 80% din populație trăiește în sărăcie extremă. Nivelul infrastructurilor sanitare lasă mult de dorit și, pe scurt, este vorba de trei state care nu au capacitatea necesară pentru a face față unei, unei astfel de crize și de aceea nu putem să rămânem indiferenți la soarta lor. Al doilea lucru pe care trebuie să-l reținem când examinăm situația este că între martie și septembrie s-au petrecut foarte puține lucruri. Au existat două evoluții care ar putea fi descrise. În primul rând, lentoarea, încetinala mișcărilor, acțiunilor instituționale, pun între paranteze activitatea Uniunii Europene, care a fost totuși foarte rapid. Doamna Gheorgheva a deblocat primele credite, practic, a doua zi după ce a primit primele informații, deci din acest punct de vedere comisia a avut o, un comportament ireproșabil, cât despre Organizația Mondială a Sănătății, ă, nu putem să-i reproșăm că a fost prea rapidă în reacția sa. A luat trei luni să hm, pună pe radar cuvântul Ebola. E totuși ă, Um, surprinzător, pentru că e vorba de OMS, care este punctul de referință de absolut inevitabil în astfel de situații. Deci aici cred că sunt uh, destul de lucruri, destul de multe lucruri de lămurit. Cât despre statele membre care uh, statele membre ale Uniunii Europene care fac parte și din OMS. Acestea ar putea să invoce Uh, pretextul uh, reacției tardive a OMS pentru a explica uh, reacția lor tardivă fața epidemiei, dar um, în orice caz, între martie și septembrie nu s-a întâmplat mare lucru. Începând din septembrie, lucrurile au început să se miște un pic. Nu știu dacă a avut aici ceva de face și rezoluția Parlamentului European în acest sens. Trebuie să vă spun, având în vedere experiența mea în acest sens, că aceasta a fost una dintre cele mai bune rezoluții uh, la care mi-am exprimat acordul. A fost un uh, text extrem de pertinent cu propuneri uh, foarte bine țintite care au uh, realizat o descriere bună a situației și au propus soluții pentru rezolvarea acesteia. Deci, în sensul acesta, am fost cât se poate de. am reacționat cât se poate de bine. De asemenea, trebuie reținută mobilizarea extrem de mare a mai multor organizații, printre care în special Crucea Roșie și Medici Fără Frontiere. De altfel, um, sunt în contact permanent cu în special cu Medici Fără Frontiere, care au fost acolo încă de la început, care au profitat de toate ocaziile pentru a atrage semnalul de alarmă în comunitatea internațională. Mulți uh, și-au întors, uh, s-au făcut că n-aud, uh, ceea ce explică uh, faptul că fenomenul a luat niște dimensiuni care în uh, septembrie încă erau enorme. A fost, uh, ne, ne temeam atunci de o evoluție a Ebola care, din fericire, nu a avut loc, uh, tocmai pentru că s-au luat măsuri um, ar fi fost interesant să vedem și care ar fi fost evoluția dacă am fi reacționat mai devreme. Și acum, care e rolul Parlamentului European în toată această situație? E bine, noi um, am avut o reacție politică în luna septembrie anului trecut, dar, desigur, nu aici trebuie să se oprească activitatea noastră, însă pot să vă spun um, și sper că sunteți de acord cu mine faptul că această criză este una sistemică. Și asta pe mai multe niveluri. În primul rând, la nivelul celor trei state care suferă de pe urma unei sărăcii endemice, care au ieșit din niște conflicte care le-au uh, epuizat toate posibilitățile de dezvoltare și care, în plus, au trebuit să se adapteze și unor, uh, să facă față unor planuri de, uh, de adaptări structurale, de duce structurale. Deci, cred că comunitatea internațională are multe lucruri să-și reproșeze. Și se face apel aici la angajamentul comunității europene pentru a ajuta aceste state să facă față greutăților care se confruntă. De asemenea, am avut uh, de-a face cu niște provocări la nivelul Uniunii Europene și al uh, comunității internaționale. Cred în continuare că Uniunea Europeană, cu cele 28 de state ale, mem- ale sale, ar putea să facă mai multe în ceea ce privește coordonarea. În octombrie, Consiliul European l-a numit pe domnul Stelianidas comisar pentru acțiunea umanitară a Uniunii Europene adică un coordonator al reacției europene cu un mandat uh, foarte amplu. Putem să înțelegem în mai multe feluri această nominalizare. Domnul s ar fi putut uh, să fie coordonator și fără să fie numit uh, în această funcție de către Consiliul European, pentru că tratatele permit, în special tratatul de la Lisabona, insistă asupra nevoii de coordonare mai bună a eforturilor uh, Uniunii Europene în ceea ce privește uh, ajutoarele umanitare și sprijinul pentru dezvoltare. Însă, cred că de când se află în această funcție, domnul Seriandes a făcut uh, tot ce a în putință pentru a demara cumva lucrurile și, într-adevăr, a dus la mobilizarea mai multor state membre care s-au ridicat la um, înălțimea așteptărilor. Dar avem așadar semne de întrebare cu privire la reacția lentă de la început și, de asemenea, unele cu privire la lacunele structurale, care au făcut ca reacția europeană să fie foarte greu de făcut. Vă aduceți aminte că în septembrie Statele Unite uh, au luat uh, hotărârea de a desfășura capacități logistice și chiar militare pentru uh, a ajuta uh, și pentru a, și a mobiliza chiar mai multe milioane în, um, în fonduri. Uniunea Europeană nu a, fă, nu a putut să facă același lucru. S-a bazat mai mult pe rețele umanitare, pe organizații. Anumite state membre au făcut niște lucruri absolut remarcabile, însă uh, Există acum nevoia să inventariem lacunele și să vedem care sunt capacitățile Uniunii Europene în acest sens. Încă un lucru care ar trebui să ne dea de gândit este ce legat de cine ce face când e vorba de inovare și de cercetare. Ne face aici când vine vorba de Ebola cu o epidemie care vizează trei state și care nu interesează pe nimeni în Europa pentru că nu au mai fost cazuri nici în Spania, nici în Regatul Unit, nici în Germania. Deci toată lumea, uh, toată lumea doare în cot uh, când nu um, este direct vizată. Dacă uh, e vorba doar de negri din Africa Neagră, nu mai interesează pe nimeni acest subiect. Poate doar în anumite medii profesionale și în rândul unor factor de decizie politică în care trebuie să vină cu niște soluții um, în mijlocul unei indiferențe generale. De asemenea, e foarte greu în aceste condiții și, și aici e vorba de probleme structurale și sistemice, de, deci se, se pune problema cercetării și a inovării. Cine trebuie să se ocupe de acestea? trebuie să fie un um, răspunderea pieții private doar sau trebuie să intervină și actorii instituționali? Eu cred că noi nu putem să lăsăm doar piața să se ocupe de acest lucru. Nu, nu e vorba doar de dezvoltarea de medicamente și de vaccinuri. Trebuie să existe o planificare din partea mediului politic care să spună, iată, ne confruntăm cu anumite boli care nu interesează pe nimeni, dar care ucid uh, foarte mulți oameni. Au fost mii de oameni care au murit uh, ca urmare a crizei Ebola. Și în, aceste context, în acest context aș dori să aflu care sunt părerile dumneavoastră. În continuare, cred că noi va trebui să spunem că răspunsul trebuie să vină atât din partea sectorului privat, a pieței, dar și din partea factorilor politice, decizie, mai ales și din Uniunea Europeană. Deci este vorba de o chestiune de fond. Trebuie să existe un angajament în acest sens, trebuie să existe o conferință internațională care să se aplece asupra acestei tematici. Uh, pentru noi, pe noi cumva ne depășește uh, Um, acest, uh, amplarea acestui, um, acestei situații, dar, așa cum am spus, uh, noi ar trebui să afirmăm că e nevoie de o implicare a tuturor actorilor politici, uh, din sectorul privat și așa mai departe. Încă un element. Revin la începutul crizei. Am spus la un dat uh, într-un interviu pentru France Inter, um, care a ajuns și în Elveția, um, am spus că ce e mai important, uh, um, cel mai important actor a fost uh, Medici Fără Frontiere și că ei au fost cei mai în măsură să răspundă la această criză. Au fost mai măsură decât lumea uh, politică. E o constatare. Sper să nu înțelegeți greșit acest lucru. E bine, chiar Medici Fără Frontiere a contestat ce am spus, a spus, dar nu e de competența noastră să facem acest lucru. Eu cred că le-am făcut un, um, un compliment, dar a fost o înțelegere până la urmă, am fost interpretat greșit. Era vorba de o diviziunea muncii, de o împărțire a muncii, poate cumva imaginară. Pentru că dacă există niște actori care pot să fie foarte eficienți, de ce să nu ne gândim la modul în care am putea să implicăm pe aceștia în căutarea unei soluții. Iată, e genul de dialog pe care va trebui să-l avem împreună cu cei care se ocupă de ajutoare umanitare, um, de toate aceste organizații, respectându-se, respectându-le însă neutralitatea în fața unei astfel de situații. Cred că noi am fi putut să facem mult mai mult. Provocările, așadar, uh, sunt de trei feluri. Bineînțeles, există și niște costuri, există niște consecințe economice, iar efectele economice ale acestei crize sunt uh, considerabile. Statele acestea afectate se află acum în recesiune. Anumite sectoare ale economiei au fost cu totul abandonatele, abandonate, altele au fost puternic afectate, ceea ce penalizează aceste state pe mai multe niveluri. În primul rând, oamenii nu mai au ce să mai facă, Nu au um, din ce să câștige, să câștige pâinea, nu mai există anumite activități, nu mai sunt uh, venituri nici pentru persoanele acestea, nici pentru stat, va trebui ca activitatea economică să redemareze, însă acest lucru nu reprezintă neapărat uh, o soluție la sărăcia extremă existentă în acestea, care merge dincolo de redresarea economică. Trebuie să se interpeleze toți actorii, în special Comisia, și am să adresez această întrebare Comisiei, să spună dacă programarea hotărâtă acum mai bine de un an mai este și acum pertinentă, dacă e suficient. Nu știu să vă răspund în acest moment, mi-a plăcea să aflu care este părerea Comisiei în acest sens. Cu care dă dreptate șefilor uh, acestor state care au uh, cerut o conferință amplă cu privire la reconstruirea acestor uh, trei state după criza Ebola și voi uh, încheia spunând că raportul acesta va fi un apel la o mobilizare generală. Fiecare va trebui să își facă o analiză de conștiință și nu trebuie să cedem în fața abordării scenice care caracterizează adesea Uh, comportamentul uh, Uniunii Europene. Um, thank, thank you very much, uh, Mr. Goerens. So, colleague... Vă mulțumim foarte mult, domnule Goerens. Dragi colegi, uh, vi s-a solicitat deci să oferiți câteva puncte, idei de orientare pentru domnul Gărânț. Înainte să începem dezbaterea, vreau să spun că domnul comisar Stilianides mi-a trimis o scrisoare chiar aseară uh, Uh, oferind uh, informații actualizate cu privire la ceea ce se întâmplă și la uh, poziția dânsului și documentul l-am circulat tuturor colegilor astăzi. Vedeți că, bun, unii dintre noi am fost la conferința de pe 3 martie și uh, s-au întâlnit multe persoane acolo din țările afectate și, din, și lideri din Uniunea Europeană și din întreaga comunitate internațională pentru a discuta despre susținerea celor trei țări. Uh, am trimis scrisoarea colegilor. Domnul Stinianides, domnul comisar, va fi în, la noi în comisie pe 3 aprilie și vom putea să îl interpelăm atunci pe acest subiect. Au cerut cuvântul mai multe persoane. În primul rând, domnul Șupfle. Thank you, Madam Chair. Uh, Mulțumesc, doamnă, doamnă președinte. Îl felicit pe domnul Gărânț pentru o muncă foarte dificilă pe care a făcut-o și pentru prezentarea foarte pertinentă. Aș dori să-i adresez uh, niște întrebări. E vorba de întrebări uh, parțial epidemiologice. Uh, și una se referă la permeabilitatea barierei speciilor. În ce măsură această problemă Ebola este consecința permeabilității barierei speciilor? Și a doua se referă la carantină cât de eficace au fost măsurile de carantină în acest caz anume. Ați vorbit despre problemele structurale. Cât de eficace sunt acțiunile autorităților locale și în contextul epidemiologic mai larg, sigur, când ai o carantină care cuprinde o întreagă zonă, cât timp poate să dureze carantina uh, și care sunt problemele? Și al treilea punct este globalizarea. Discutăm despre ceva care există de mult timp, în orice caz de secole. E ca și o lebădă neagră. Deci nu e o, e o chestiune la care, care există, dar nu ne așteptam să facă uh, probleme și are o natură imprevizibilă. Și am senzația că vor mai fi și alte uh, focare, alte epidemii de boli cunoscute sau mai puțin cunoscute și întrebarea este ce, ce vom putea face? Vom reuși să devenim și cum am putea să devenim proactivi, să nu rămânem tot timpul reactivi, pentru că, așa cum a spus domnul Gărânț, reactivitatea nu e cea mai bună cale. Și, în mod clar, un obiectiv, dacă nu mă înșel, este ca atunci când există o pandemie, aceasta să fie restrânsă la zona unde apare focarul. Sigur că există și consecințe pe plan economic. Inovația și cercetarea sunt foarte importante, dar în același timp uh, trebuie să uh, ne dăm seama că pentru acest tip de cercetare este foarte greu să găsești finanțare și sigur problema sărăciei, care este o problemă cronică acolo și e foarte greu să ne dăm seama în ce măsură aceast, această epidemie este consecință a sărăciei, în ce măsură este consecința altor factori, cum pot fi izolați și identificați acești factori, nu știu exact, dar poate că trebuie analizat mai în profunzime și, într-adevăr, uh, uh, cred că trebuie, e nevoie de o mobilizare generală și, încă o dată, mulțumim pentru acest document. Mulțumesc! Norbert Noiza și apoi Lola Sanchez. Mulțumesc, Charles cred că a fost foarte bine că ți s-a încredințat ție acest raport, pentru că ai uh, prezentat într-adevăr pertinent uh, problema și ai uh, um, ilustrat foarte bine liniile importante. Eu cred că acest raport are o abordare sistematică în care uh, prezintă uh, epidemia și consecințele acesteia și mai ales uh, obiectivul documentului este același de este acela de a um, sublinia nevoia de consolidare a sistemelor medicale din aceste uh, trei țări. Și vreau să vă reamintesc că situația din uh, primăvara, sau mă rog, la începutul verii trecute, am aflat foarte devreme că există această criză Ebola, dar instituțiile europene din aprilie, mai și până la sfârșitul lui august, începutul lui septembrie, n-au reușit să uh, se mobilizeze, să reacționeze. Poate motivul a fost acela că era campanie electorală, că s-a format un nou parlament, dar cu toate acestea, pe viitor trebuie să fim capabili să reacționăm mult mai rapid la astfel de crize. De asemenea, criza Ebola este o criză în criză, așa cum uh, a definit uh, lucrurile foarte bine Șal, pentru că foarte mulți oameni au devenit victime ale crizei Ebola, chiar dacă nu erau bolnavi de Ebola. Oameni care uh, au, uh, ar fi avut nevoie să meargă către centre medicale, către spitale, dar n-au mai putut să o facă. Și s-a întâmplat uh, să uh, Uh, ca într-un spital unde era un singur medic, medicul să moară și atunci sigur că toată lumea uh, a rămas fără îngrijire sau uh, au fost membrii personalului medical care au a trebuit să părăsească spitalele din cauza, din cauza că s-au îmbolnăvit. Deci, criza Ebola ne arată cât de important este să consolidăm sistemele medicale în sine. Această criză în criză arată, de asemenea, uh, că e uh, o lipsă de um, uh, proceduri și de personal pentru diagnosticare și pentru tratament. Și, sigur, în zona respectivă oamenii mor în continuare de malarie și de alte boli tropicale sau chiar pentru că uh, femeile nu beneficiază de asistență la naștere. În orice caz, uh, din păcate, situația uh, actuală a dus la uh, scăderea puternică a încrederii în sistemele medicale și de aceea e foarte important să uh, încercăm să ajutăm, să contribuim și noi la recâștigarea încrederii și de asemenea la consolidarea um, sistemelor. Într-adevăr, e important să ne concentrăm și asupra deficitelor structurale. Uh, să nu uităm epidemia, să nu uităm catastrofa umanitară care încă nu a trecut. Numărul noilor uh, infectări ar, uh, a scăzut foarte mult, într-adevăr. Și în Liberia, de exemplu, Liberia este declarată uh, fără, fără Ebola, dar a apărut un nou caz. Și atâta vreme cât apar noi cazuri, trebuie să fim uh, vigilenți și să fim pregătiți. Țările afectate vor avea nevoie de sprijin pe termen lung, sprijin uh, medical și e nevoie de un sprijin care să fie orientat foarte clar către nevoile uh, țărilor. Să vă dau doar uh, o cifră, de exemplu. La 10.000 de locuitori Uh, din uh, aceste țări uh, sunt patru spaturi de pital, indiferent despre ce boli vorbim și mă refer aici la toate cele trei țări. Deci e clar, oamenii au nevoie de ajutor, au nevoie de măsuri care să vizeze um, restricționarea uh, răspândirii Ebola. Din păcate, în momentul de față știm mult prea puține despre modul căile de infectare și de aceea e nevoie de teste prin care să se poată face uh, o diagnosticare rapidă a cazurilor și uh, astfel încât uh, pacienții Ebola să poată să fie izolați, identificați și izolați relativ rapid în cadrul spitalelor de alți pacienți. Să nu uităm măsurile de igienă. Trebuie să susținem aceste țări în Um, în ceea ce privește, de exemplu, um, restructurarea și modernizarea sistemelor de uh, aprovizionare cu apă și de îndepărtare a apelor uzate. Ajutorul de dezvoltare al Uniunii Europene trebuie să fie exploatat, uh, valorificat pe deplin. Măsurile trebuie să fie cuprinzătoare și să fie elaborate pe termen lung. Și documentul de lucru al lui uh, Charles Uh, punctează într-adevăr uh, foarte bine programele de finanțare care trebuie să fie elaborate împreună cu statele vizate și, sigur, trebuie să aibă și niște mecanisme de monitorizare pentru ajustarea lor dacă e nevoie. Aceste lucruri uh, sunt valabile mai ales pentru, pentru Liberia și pentru Sierra Leone, țări în care igiena, sistemele de aprovizionare cu apă și de evacuare a apelor uzate nu sunt într-o stare foarte bună. Și acolo unde putem, ar trebui să ajutăm și, sigur, să uh, monitorizăm uh, lucrurile, să oferim uh, um, consultanță, evaluare de impact, să facem mai multe, astfel încât, la sfârșit, eforturile noastre financiare să nu rămână fără um, rezultat. Și sigur, nu putem să le mulțumim îndeajuns uh, celor uh, implicați în, uh, în organizațiile internaționale, ONG-uri, care au, s-au implicat de la bun început în criza Ebola și care sunt eroi acestei lupte împotriva virusului Ebola. Cred că am tras învățămintele necesare uh, Uh, și conferința Ebola de la începutul lui martie a fost un uh, exemplu foarte bun. Vom, uh, ne vom aduce și noi contribuția noastră, în primul rând cu acest raport foarte bun și apoi, sigur, chiar dacă, din păcate, n-am mai putut să mergem în delegație în aceste țări, ne vom aduce contribuția cât putem mai bine. Da, mulțumesc. Da, va exista, va exista totuși o delegație în vestul Africii mai târziu în acest an. Acum urmează doamna Lola Sanchez și apoi Judith Sargentini. Taking the shadows first, then we'll take everybody. Dau raportorilor din umbră, în primul rând, cuvântul. Vreau darle las gracias. Mulțumesc, doamna președinte. Mai întâi aș dori să mulțumesc domnului Gerens pentru acest raport, pentru munca depusă. E clar că ne, nouă ni se pare că este un document foarte bun. Vom sublinia doar un aspect care am fi vrut ca documentul să-l aprofundeze un pic mai mult. Mai concret e vorba de uh, anchetă. În cazul Ebola s-a subliniat faptul că e, uh, brevetele, de fapt, subminează accesul pe care îl pot avea oamenii la medicamente în țările în curs de dezvoltare, dar uneori chiar și în uh, țările dezvoltate, pentru că în Spania, repet, 4.000 de persoane au murit din cauza hepatitei C pentru că nu au putut avea acces la medicamentul respectiv ceea ce demonstrează că modelul actual de cercetare este de fapt un model comercial și mie mi se pare că domnul Gerenț a spus foarte bine în raport, în momentul în care se referea la faptul că uh, necesitățile de cercetare nu trebuie să defini, fie definite de către piață, ci de realitate. Și e adevărat că noi trebuie să uh, impulsionăm într-un fel sau altul această cercetare. De aceea Uniunea Europeană și Parlamentul mai concret au acum o șansă extraordinară pentru a propune uh, noi căi în domeniul cercetării atât în ceea ce privește accesul la rezultatele cercetării realizate, cât și crearea unor uh, cunoștințe care să fie, cunosc- să fie um, considerate a fi bunuri publice, bunuri comune. Noi ar trebui poate să aprofundăm acest aspect în raport. În rest, raportul mi se pare destul de bun și cam atât am fi vrut să aducem ca și contribuție la text. Ok, thank you. Uh... Mulțumesc. Și acum doamna Sargentini. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Ieri am mers într-un centru de antrenament uh, al Medicilor Fără Frontiere în Amsterdam, care în momentul de față nu mai e așa de utilizat pentru că Ebola, victimele, numărul de victime a scăzut. dar există în continuare în Guinea Conakry există 18 victime pe săptămână, în Guinea 55, în Sierra Leone de asemenea au apărut și în Liberia au apărut cazuri noi în ultima perioadă și în continuare au, au, au avut o victimă chiar săptămâna trecută. De aceea, Medicii Fără Frontiere au deschis acest centru de antrenament, de formare pentru oameni, pentru a-și da seama exact cum anume trebuie acționat și cum anume uh, intervin. Și ne-au spus că foarte multe centre asemănătoare în momentul de față, în aceste trei țări, nu mai sunt chiar așa de pline, ceea ce e o veste bună. Dar asta demonstrează de asemenea că la un moment dat va scădea atenția față de aceste trei țări, pentru că epidemia s-a stins și ne întoarcem la o situație business as usual, ceea ce e îngrijorător, pentru că noi am observat deja faptul că, tocmai din cauza faptului că am uh, așteptat atât de mult noi cu toții, cetățenii din lumea întreagă, atunci Ebola se răspândi mult mai repede decât ar fi trebuit decât dacă am fi avut o, o, o, o reacție mai rapidă. Și asta ar trebui să fie un fel de avertisment pentru noi pentru că nu știm dacă Ebola sau, eu știu, o altă boală va apărea mai devreme sau mai târziu undeva în altă parte și atunci n-am fi pregătiți. De aceea este absolut important să vedem că, deși scade numărul de victime sau persoane infectate în momentul de față, în continuare trebuie să investim în vaccinare. Apoi, cifrele referitor la ultimele persoane infectate. Dacă nu mă înșel, mi s-a spus că infecția aceasta a fost, transmis prin, a fost transmisă prin spermă. Și persoana respectivă avea o viață normală și poate nu să am eu informații corecte. În orice caz, e vorba de o femeie care a fost astfel infectată. Acum, e, nu e foarte clar câtă vreme ești imunizat după ce uh, ești considerat a fi um, uh, vindecat. Deci era vorba de o femeie care fusese deja bolnavă și uh, declarată a fi vindecată. Uh, în orice caz, e nevoie de cercetare suplimentară și susțin această idee. Un alt aspect, dacă nu mă înșel, vor avea loc alegeri în octombrie în Guinea-Conakry, în octombrie sau noiembrie, ceea ce cred eu că e un calendar foarte prost ales pentru că dacă așa s-a hotărât, așa s-a hotărât. Ok, dar s-ar putea să avem o situație agitată ca persoanele cele mai infectate, cu numărul cel mai mare de persoane infectate, uh, să aibă un cuvânt de spus și să intervină un moment de criză exact în momentul uh, alegerilor. Lucru care s-ar putea să aibă influență asupra răspândirii acestei boli. Și poate că ar fi bine să ne gândim și la asta. Și în final, în momentul în care președintele Johnson Sirleaf a fost prezent acum câteva săptămâni aici, exact înainte de uh, izbucnirea Ebola, aveau uh, reușiseră să recupereze și să aibă un buget ca urmare a războiului civil, deci reușiseră să recupereze din punct de vedere economic și din cauza izbucnirii Ebola, din nou bugetul a fost destabilizat și a dus la o destabilizare a întregii țări. Acum întrebarea este cum putem să permitem economiei, să permitem oamenilor să depășească acest moment de criză. Criza nu mai are o natură umanitară în momentul de față, ci e nevoie de cooperare pentru dezvoltare, pentru a salva viețile tuturor, pentru a permite copiilor să se întoarcă înapoi în școli, pentru a pregăti noua generație care să preia standardul după războiul civil, pentru că s-ar putea să avem o nouă generație care să nu fie educată, deși merită să beneficieze de această educație. Deci noi suntem gata să cooperăm cu domnul Görens pe acest raport uh, și bănesc că acest raport va interveni după acest document de lucru pe care în orice caz îl apreciem până în prezent. Mulțumesc, mai avem patru oratori care au cerut să ia cuvântul. First. Mai întâi domnul Guerrero, Enrique Guerrero. Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să mulțumesc domnului Gerens nu numai pentru acest document de lucru, ci pentru toată munca depusă de luni de zile în ceea ce privește acest subiect Ebola. Uh, faptul că a organizat diferite activități în Parlament pentru declarațiile sale în mass media, angajamentul sau exigențele sale față de comisie și față de alte autorități publice care intervin și acționează în materie de epidemie. Deci, pentru un ansamblu de inițiative, toată munca desfășurată de domnul Görens încă de la bun început, de când a devenit vocea comisiei noastre pe acest uh, subiect, Ebola. Acum, nu pot decât să împărtășesc regretul exprimat de domnul Gheorenț și anume că acest subiect a dispărut din uh, atenția opiniei publice și asta într-un mod destul de dramatic, pentru că noi suntem destul de obișnuiți cu astfel de apariții, dispariții de uh, subiecte arzătoare, cum ar fi dezastre umanitare, subiecte care țin de dezvoltare, în uh, țările africane au murit mii de persoane. Însă asta nu a dus uh, nici măcar uh, la o zecime din interesul arătat față de 10 infecții care au apărut în întregul, Uniunii, în întregul teritoriu al Uniunii Europene sau în Statele Unite. Deci, am putea spune că aici lipsește un fel de logică de comunicare pentru că de multe ori s-a pus accentul mai mult pe spectacol decât pe uh, probleme reale. Și, în al doilea rând, există și o nedreptate pentru că uh, acordăm atenție anumitor probleme atunci când acestea ne afectează pe noi, dar nu acordăm aceeași atenție când afectează pe alții. Eu aș dori acum să preiau expresia utilizată de domnul Görens și poate să uh, fac un joc de cuvinte cu termenii din limba spaniolă, probabil că asta o să pună probleme interpreților, în ceea ce privește prețul și costul. Prețul pe care l-au plătit țările africane infectate, cetățenii din aceste țări, este un preț imens. Și au plătit acest preț din punct de vedere moral, pentru că sunt populații care sunt foarte sărace, cu familii care au fost pur și simplu dezmembrate. Po- e vorba de populații care locuiesc într-un mediu rural și au fost pur și simplu transformate din cauza acestei tragedii, au plătit un preț și în domeniul economic, așa cum s-a spus, e vorba de țări care începeau încet, încet să recupereze ca urmare a problemelor lor, dar care în momentul de față se află acum într-o situație de depresiune economică, cu o scădere masivă a activităților lor e, eh, economice, a exporturilor, e, eh, cu o scădere masivă a turismului ca și activitate principală printre altele, și de asemenea au plătit un preț și în materie de mortalitate poate nu în mod direct doar în ceea ce privește Evola, ci, așa cum spuneau și colegul meu Norbert Adineori, e vorba și de un preț plătit în materie de mortalitate din cauza altor uh, probleme de sănătate, nu neapărat Ebola, pentru că au dispărut pur și simplu personalul medical care în principiu ar fi putut interveni pentru a ajuta acești oameni. Așa că ar fi bine să amintim că există în jur de 500 de medici și personal uh, uh, medical care și-a pierdut viața, 500 de persoane care și-au pierdut viața, au fost afectate de acest virus. Și asta merită să fie amintit, pentru că ei merită nu numai recunoștința noastră, ci și un adevărat omagiu din partea noastră. Așa cum spunea uh, Charles, noi avem mai, cea mai mare răspundere, mai multă răspundere decât oricine altcineva. Și de aceea, uh, în momentul în care exercităm această răspundere pe termen scurt, asta înseamnă pe termen scurt că e nevoie de ajutor, ajutor și sprijin pentru pacienți, în așa fel încât să nu mai existe nicio nouă infectare. În al doilea rând, aceste țări trebuie să poată să-și regăsească o viață cât de cât normală Uh, activitate economică, deschiderea, redeschiderea școlilor, modul de funcționare al serviciilor medicale, sanitare și, în al treilea rând, pe termen scurt, asta înseamnă de asemenea că e nevoie de măsuri de securitate și de igienă pentru a evita tocmai noile infectări. Acum, pe termen mijlociu, și aici ajungem la diferența dintre preț și cost. Prețul e ceea ce s-a plătit deja până în prezent. Costul îl reprezintă ceea ce aceste țări vor trebui să-și asume ca și uh, dificultăți pe viitor și care vor fi costurile pe care vor trebui să le plătească. Ei bine, vor trebui să recupereze și să creeze niște sisteme sanitare de prevenire care să fie eficiente nu numai în cazul Ebola, ci și în cazul altor boli care ar putea să apară. Și în acest sens, noi, ca și Uniunea Europeană, trebuie să continuăm să-i sprijinim. Și cred că ceea ce a semnalat Lola Sanchez Adinaori uh, și avea dreptate când a spus acest lucru și anume țări dezvoltate, noi ne, ne-am putea gândi că cercetarea are nevoie de un oarecare rentabilitate și am putea accepta anumite discuții în ceea ce privește cam cum anume am putea să organizăm această cercetare. Dar în momentul în care ne aflăm într-o situație de criză umanitară, situație de sărăcie, situație de incapacitate de a face fața unor astfel de costuri umane, atunci e clar că trebuie să avem oarecare reglementare care să ne permită să avem activități, decizii în situație de urgență și care să meargă dincolo de acele calcule de rentabilitate economică, să meargă dincolo de orizontul mărginit pe care l-au uneori întreprinderile. Deci poate că e nevoie de o intervenție a autorităților publice, a statelor, așa că noi suntem aici tocmai pentru a cere ca într-adevăr să uh, existe fonduri pentru a putea uh, sprijini acest tip de reacție rapidă în cazuri de urgență. Are... Da, mai sunt încă trei oratori care sunt înscriși pe listă. Sarah Basterec, Cea and then Mr. Venta. So first, first um, Madam Hoibuch. Maria. Maria. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule goerens mulțumesc uh, călduros pentru analiza foarte bună făcută în acest raport. Un element că uh, de bază este într-adevăr, uh, sunt într-adevăr lipsurile sistemului medical, care existau și înainte să apară criza Ebola. Noi, pe noi a spus că sunt 44 de spital la 10.000 de uh, persoane uh, și 23 de persoane în personalul medical la mii de locuitori și în Sierra Leone 0,1 la sută personal medical la 10.000 de locuitori. În Guinea era o persoană la 10.000 de locuitori și în întreaga Liberie eh, existau 51 eh, de medici pentru mai mult de un milion de persoane. Deci sistemul medical era eh, deja într-o situație foarte proastă înainte de criză. După criză a suferit și mai mult și de aceea e nevoie de uh, eforturi pentru uh, formarea personalului medical, pentru uh, consolidarea sistemului. Și aici începe prevenirea. Domnul Șoplin a spus cum putem să facem uh, activități de prevenire, doar dacă există sisteme sanitare care să funcționeze și aici trebuie să uh, ne focalizăm eforturile. Într-adevăr, Uniunea Europeană a reacționat mult prea târziu și uh, întreaga comunitate internațională a reacționat destul de târziu. Uh, e clar că trebuie să învățăm din această, uh, din această experiență. Și dacă n-am reușit deja după luni de zile să organizăm un ajutor coordonat uh, european, a durat atât de mult până domnul Stilianides a uh, fost uh, ales uh, coordonator pentru Uh, ajutorul uh, oferit, trebuie să găsim uh, un mecanism, un instrument pe care să-l putem aplica rapid în caz de criză. Deci să îl pregătim dinainte și să știm dacă apare o criză, persoana respectivă sau biroul respectiv coordonează activitățile de ajutor umanitar. Și apoi, sigur, ajutorul militar. Medicile, medici eh, fără frontiere au spus deja în mai că dacă vrem să uh, oferim ajutor adecvat și rapid, numai armata poate să facă asta, pentru că ei au personalul format pentru acest lucru, au cunoștințele și au echipamentele necesare. Și aici trebuie să ne uh, înarmăm mai bine pentru viitor ca să putem să facem apel la armată în astfel de situații. Uh, Cred că ar fi foarte bine ca uh, capacitățile militare să fie folosite pentru uh, astfel de uh, intervenții umanitare și nu pentru intervenții uh, războinice. Deci mi se pare că am pierdut foarte mult timp și am uh, reacționat mult prea încet. Și da, sunt de acord cu domnul Gărânț și în ceea ce privește cercetarea. Cercetarea nu poate fi lăsată intereselor industriei și industriei farmaceutice. Uh, pentru că dacă vedem ce s-a întâmplat cu gripa porcină acum câțiva ani, e vorba de milioane de doze de vaccin care au fost uh, furnizate peste noapte. Dar aici e vorba de câteva zeci de mii. Nu e o piață în care cineva să câștige o grămadă de bani, să facă profit. Nu, nu asta e ideea. De aceea e nevoie de bani publici și de acțiuni uh, publice. Sunt absolut necesare pentru că dacă nu, nu vom uh, putea să susținem cercetarea care este necesară pentru um, această zonă. Și încă un punct important uh, menționat, ONG-urile. Și aici cred că trebuie să uh, consolidăm cooperarea cu acestea. Organizațiile acestea oricum au, uh, sunt prezente în toate aceste țări, au organizații partenere la fața locului și aceștia sunt partenerii care pot să reacționeze rapid și flexibil în situații de criză, mai repede chiar decât ajutorul umanitar și de aceea e nevoie de o colaborare mai strânsă cu acestea și poate să reacționăm puțin mai, uh, uh, cu mai mult uh, tact și mai rapid, să fim mai sensibili atunci când se trag clopotele de alarmă de către aceste organizații la fața locului. Mulțumesc! Gracias, presidenta. Voy a ser muy breve. Doamna Besera, mulțumesc, domnule Președintă, Am să fiu foarte succintă pentru că deja colegii au intervenit în mod detaliat cu multe comentarii. Eu mai întâi aș vrea să mulțumesc domnului Görens, nu numai pentru munca imensă și analiza realizate, ci pentru abordarea sa, care mi se pare foarte pertinentă. Mi se pare pe- pertinentă ideea de dezvoltare, ceea ce înseamnă că avem o viziune pe termen lung, dincolo de situații de urgență, cum ar fi urgența sanitară, um, urgența umanitară și așa mai departe, care necesită un anumit tip de intervenție. Deci avem o abordare, aș spune eu, strategică, tactică, iar strategia înseamnă viziune. Și cred că tocmai asta este datoria noastră, să determinăm o viziune, să stabilim care vor fi prioritățile. Și cred că una dintre aceste priorități, dacă îmi permiteți o sugestie, este tocmai să uh, muncim pe acele structuri care trebuie să fie în măsură să garanteze un răspuns politic și operativ la nivel de Uniunea Europeană. În momentul în care vorbim despre Europa, în momentul în care vorbim despre donatorul numărul 1 și anume UE, trebuie să ne punem întrebarea ce facem, ce facem noi ca și Parlament European și e adevărat că ne-am aflat într-un moment crucial. 2015 este anul european pentru dezvoltare și este momentul în care noi trebuie să stabilim nu numai obiectivele de dezvoltare durabilă, ci de asemenea țintele, indicatorii. Și în acest sens avem foarte multe elemente ce trebuie să le determinăm. Și e vorba și de servicii publice E vorba de, o, e vorba de uh, toți acești copii care au fost pur și simplu lăsați deoparte, abandonați, uh, au fost stigmatizați, au, fost, uh, au avut de suferit de pe urma Ebola. Deci, aș vrea să mulțumesc colegei noastre care a intervenit adinaur și care spunea că trebuie să aprofundăm felul în care se face cercetarea. Eu cred că acest lucru este deosebit de interesant, pentru că trebuie să știm exact că aceste cunoștințe sunt un bun comun, un bun public. Și, în acest sens, noi trebuie să vedem, să reevaluăm felul în care abordăm accesul față de medicamente și felul în care sunt organizate brevetele. Uh, Mulțumesc, domnul Venta și apoi domnul Nard. Și după aceea închidem uh, lista de vorbitori. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să îi mulțumesc raportorului, pentru că subliniază aici ce ar trebui făcut în viitor. Ebola este o problemă care durează de mai multe decenii și, în ciuda multor um, progrese, încă ne luptăm din greu cu acest virus. Dacă mi-aduc aminte bine, uh, comisarul a spus că virusul, pentru a supraviețui, o omoară și Aș dori să îi mulțumesc raportorului, să-l felicit pentru abordarea sa, pentru că, de fapt, până acum am câștigat bătălii, dar n-am câștigat războiul. comunicarea și educarea în media este foarte importantă atât la nivel european cât și la nivel local. Din cauza lipsei uh, unei comunicări uh, corespunzătoare în media, boala revine. Și poate că ar fi o idee bună să sprijinim anumite state africane să elaboreze uh, să-și dezvolte propriile lor capacități uh, de cercetare și de prevenție. În ultimele luni am vorbit despre acces um, și despre personal la fața locului. Am vorbit despre Crucea Roșie, despre Medici Fără Frontiere și cred că putem să profităm și de posibilitățile de la nivel local, care este foarte important. Cred că este important să luptăm acolo ca să nu se mai facă stigmatizare. Am câștigat, așa cum am spus mai multe, de mai multe ori, mai multe bătării, dar trebuie să mai uh, câștigăm și războiul. Mulțumesc! Și, în sfârșit, domnul Nart. Unul dintre păcatele noastre este acel al eurocentrismului și să ne gândim că noi suntem începutul și alfa și omega tuturor lucrurile, că suntem uh, și răspunzători și cei care putem să găsim soluțiile, dar nu e adevărat. Responsabilii sunt și în uh, statele vizate. Dar există și problema um, corupției acolo și cea a subdezvoltării iar corupția are o entitate locală care nu ține cont de um, profiturile pe care le-ar putea obține anumite companii străine. Apoi mai este și uh, problema culturală, care este extrem de importantă. Iar aceasta ține nu atât de activitățile uh, de îngeri um, salvatori ai occidentalilor, ci ține și de răspunderea entităților locale. De obicei, considerăm că în Africa comunicarea nu există, dar nu așa stau lucrurile. Uh, presa este foarte importantă, radioul, de exemplu, este foarte important și în acest sens are o răspundere directă, pentru că radioul este ieftin și se ascultă peste tot. De multe ori, cultura proprie, ca și ca urmare a unei informări proaste, face ca oamenii să, se, să nu se ducă la spitale, pentru că în spitale oamenii mor. Și atunci, um, acest lucru s-a întâmplat în timpul crizei Ebola, spitalele sunt considerate ca niște locuri unde nu trebuie să te duci pentru că acolo mori. Este o informație adevărată, oamenii mor acolo, dar uh, mor acolo nu pentru că ajung în spital, ci pentru că ajung acolo într-o stare critică. Deci este vorba de um, Uh, situații absolut scandaloase la unor uh, lideri uh, scandaloși africani. Această autoflagelare trebuie să se facă în toate părțile, să ne aducem aminte de ce a făcut președintele Republicii Sud-Africane, care a fost regretabil și patetic, care a spus că dacă, te, um, dacă faci duș după ce întreții raporturi sexuale, nu iei SIDA. Ei bine, iată că în această țară una dintre principalele probleme este tocmai SIDA. Așadar, trebuie ca accentul acesta să fie pus în toate părțile. Raportul domnului uh, Görens nu este doar bun, ci este minunat. Mi-a, mi s-a părut un uh, raport profund, amplu, care uh, atinge toate punctele sensibile. Eu n-aș dori să fac aici un apel uh, pentru progresul industriei farmaceutice, însă avem o tendință să ne complacem și să îndreptăm uh, degetul, să spunem că industria farmaceutică e de vină. Dar, până la urmă, să nu uităm că aceasta tot o industrie rămâne și deci are o dialectică de investiții pentru profituri. Industria farmaceutică e și ea, ca orice altă industrie, cum e cea a construcției de mașini, industria energetică, a telecomunicațiilor, oricare altă industrie. Și atunci să cerem aceste industrie să aibă un comportament de solidaritate care să depășească interesul profiturilor pe care vreau să le obține, ar fi, uh, ar însemna să nu înțelegem dialectica aceasta de investiții pentru beneficii, pentru profituri. Deci să nu uităm că e vorba de niște boli care nu sunt rentabile în tratamentul lor. Și în loc să îndreptăm degetul și să dăm vina pe industria uh, farmaceutică malefică, poate mai degrabă ar trebui să ne acuzăm pe noi înșine. Pentru că noi, în calitate de factori politici, avem capacitatea de a stabili niște mecanisme în care să existe uh, instituții de cercetare a bolilor sistemice, care nu sunt boli profitabile. Aceste boli ar trebui să fie să se facă cercetare pe ele în uh, centre publice în loc să plângem că nu investește industria farmaceutică pentru că nu e profitabil. E bine, industria farmaceutică a investit în SIDA când a ajuns această boală în Europa, într-o perioadă în care nu era rentabilă, pentru că era problema africanilor care nu plăteau pentru medicamente. E bine, acest lucru trebuie să schi- să-l schimbăm. Este logic să se stabilească o adevărată politică care să însemne finanțare în Europa, pentru că avem capacitățile economice și științific în acest sens. Deci trebuie să finanțăm centre de cercetare europene în Uniunea Europeană în care să cerceteze aceste boli neprofitabile. Mai sunt alte um, um, boli care nu sunt uh, profitabile, dar este foarte profitabil să o uh, vindeci, pentru că um, înlătură alte probleme. Se cheamă paludism, care este o boală care nu afectează doar pacientul, ci și întreaga familie acestuia, care trebuie să lucreze pentru ca uh, persoana respectivă să devină profitabilă. Ei bine, este vorba de o boală strategică când e vorba de tratamentul acestuia. Dar aici nu este vorba doar de Ebola, vorbesc despre întreg sistemul pe care Europa trebuie să-l aprofundeze aprofundeze. În loc să se gândească, trebuie să ia măsuri și să înființeze o instituție care să facă cercetare pe bolile strategice care nu sunt profitabile din punct de vedere economic. Dacă, uh, da, e bine să învinovățești uh, um, să, să te bazezi pe industria farmaceutică, dar nu servește la nimic. Doamna președinte, mulțumesc, să nu uităm de timpul nostru. Voi face și eu câteva um, comentarii, după aceea voi da cu um, cuvântul și Comisiei. Avem uh, activități două foarte utile cu privire la cercetarea care s-a făcut și s-a făcut uh, multe cercetare, s-au făcut multe progrese. Poate că am putea să reflectăm aceste progrese și în raport. Cât despre costuri și preț, Um, organizația Save the Children a făcut niște cercetări și a spus că costul intervenției internaționale în Africa Occidentală este mai mare decât costul uh, estimat al uh, construirii unor sisteme de sanitare minime în toate cele trei state. Așadar, am cheltuit în, prin aceste măsuri de urgență decât am fi cheltuit uh, în programe de dezvoltare, de construire ale unor, unor servicii decente de sănătate. Și acum vorbesc cu Charles Gurens. Um, poate uh, ar trebui să spunem că ar trebui să se construiască aceste um, sisteme, poate ar trebui să găsim acum un moment uh, um, și să spunem peste 2-3 ani, să vedem ce s-a întâmplat. A început cu adevărat să aibă loc, să existe un astfel de serviciu sanitar. O altă problemă este pentru aceste state să mențină acolo um, personalul sanitar. Sunt formații acolo acești oameni, dar e foarte greu să rămână acolo din cauza problemelor locale, ale salariilor joase. Mă întreb dacă nu cumva Comisia trebuie să se aplece asupra acestui aspect, aparte dintr-o soluție pe termen lung. Avem mai multe direcții generale de la Comisie. Um, vă rog să fiți um, rapizi. Cine vrea să înceapă? de cercetare să înceapă, ca să ne povestesc despre problemele legate de cercetare. Foarte pe scurt, vă rog, uh, legat de subiectul cercetării, după care DEFCO și ECO. Nu mai știu cine, pe cine reprezintă. Vă rog să vă prezentați. Sunt Roxandra Draghea, sunt director pentru cercetare în sănătate la um, DG Cercetare. Am să vorbesc despre cercetare în acest sens. E bine, Într-adevăr, această criză Ebola a reprezentat o provocare mare pentru toți actorii europeni, însă cred că răspunsul, reacția în cercetare al Comisiei a fost unul imediat și a depășit așteptările. A fost o reacție rapidă în primul rând, um, s-a cerut ca programele FP7 să fie uh, concentrate pe Ebola. Acest lucru s-a întâmplat în iunie-iulie 2014, adică la câteva săptămâni după ce OMS a declarat izbucnirea Ebola o urgență de uh, natură um, internațională după ce OMS a făcut apel la um, comunitatea internațională să accelereze um, cercetările um, în uh, domeniul Ebola, Comisia a răspuns prin două proceduri uh, de urgență, fast track, în care s-a ținut uh, cont de un calendar foarte rapid pe baza tuturor normelor care țineau cont de urgența acestei situații. Deci, pentru prima oară, Direcția noastră generală a folosit o procedură de accelerare pentru a mobiliza rapid 24,4 milioane din orizontul 2020 pentru cercetare în domeniul Ebola, pentru că nu se prevăzuse acest lucru în programul de lucru obișnuit. Procedura aceasta fast track a început în septembrie și rezultatele au fost anunțate în la mijlocul octombrie, iar proiectele au început să activeze pe 7 um, octombrie. În paralel, direcția noastră, în uh, cooperare cu Federația Europeană a um, industriei farmaceutice a venit cu o inițiativă numită um, Ebola Plus. A fost un apel care a fost uh, lansat în, în noiembrie. Uh, ofertele au fost uh, evaluate în decembrie, apoi uh, rezultatele au fost anunțate în ianuarie, o procedură uh, realizată în timp extrem. A fost acest PPP, iar deja activitatea a început în ianuarie. De asemenea, uh, Eh, răspunsul comisiei a fost de proporții. 140 de milioane au fost mobilizate de către comisie pentru cercetare de urgență în domeniul Ebola și, de asemenea, s-a obținut și un eh, efect de levier din partea industriei farmaceutice. Încă 100 și ceva de milioane aceste cifre au pus eh, Comisia Europeană pe locul 2 doar după guvernul american în ceea ce privește cercetarea în domeniul Ebola. Rezultatele au fost bine țintite. Um, această finanțare a adresat toate lacunele de finanțare. Președinte, vă rog să rămâneți la subiect pentru că am foarte puțin timp și mai sunt și colegii dumneavoastră. Nu ne trebuie toate datele, toată cronologia, doar câteva lucruri pe care vreți să le adresați acestei comisii. Da, deci pe lângă ce am vorbit despre colaborarea internațională, S-a stabilit o colaborare în cercetare cu privire la pregătirea pentru bolile infecțioase. S-au reunit uh, finanțatori din mai multe sate de pe întreg mapamondul, uh, ceea ce a fost un uh, efort coordonat de comisie care a permis lansarea de cercetare în orice epidemie de urgență, asta la 48 de ore după ce se declară epidemia. De asemenea, contribuim la construirea de capacități în um, Africa subsahariană prin PPP-uri, în, între uh, uh, în, și de asemenea în parteneriatul pentru teste clinice între Europa și statele africane. Vorbim aici despre statele membre ale Uniunii Europene și 13 state din Africa subsahariană. Investim peste 700 de milioane de euro în această inițiativă, iar statele uh, vizate participă cu aceeași sumă. Țintele principale sunt HIV, tuberculoza, malaria și um, bolile neglijate, um, bolile infecțioase neglijate, cum ar fi Ebola. Președinte, vă rog să vă opriți. Aveți foarte multe informații. Pute, poate puteți să ne trimiteți această informare și în scris. Urmează DEFCO și ECO. Uh, ECO o să țină cont de faptul că avem deja o informare din partea Comisiei. Începeți dumneavoastră. Mulțumesc, doamnă președintă. Vreau doar să vă spun că așteptăm cu interes raportul domnului Görens și apreciem modul în care a fost uh, implicată în acest proces și comisia în elaborarea acestui raport. Vreau să vă informez și eu, așa cum a spus și domnul Görens, că sunt anumite lucruri pe care le-am făcut cu încetineală, dar altele uh, au fost foarte eficiente. Așadar avem și bile negre și bile albe. Vreau să vă spun că acum vreo două săptămâni ne-am reunit Comisia și statele membre pentru a planifica procesul de tragere a învățămintelor, să vedem exact cum să avansăm pe calendar. Acest lucru se va întâmpla și în săptămânile următoare și sperăm să vă putem împărtăși în curând rezultatele. Atât pentru moment. Mulțumesc. Mulțumesc. Și în sfârșit, doamna Valls de la DEFCO. Domnul Valls. Nu, N-am decât Didier pe listă. Domnul Didier. DGDEFCO vrea să mulțumească pentru acest raport, pentru calitatea acestuia. Pe scurt, trei lucruri. Referitor la OMS, Comisia e de acord cu criticile adresate acesteia, însă se angajează să consolideze, consolideze această organizație care să aibă un rol mai important în diferitele țări vizate, mai ales când e vorba de reglementarea sănătății în conformitate cu standardele internaționale. Am mai vrea să mai spunem un lucru referitor la OMS și anume mandatul acesteia n-a fost clar, deci mijloacele de care dispunea pentru a face uh, criză, pentru a face față acestei crize nu erau nici ele clare. Trebuie să profităm de această criză pentru a vorbi tocmai despre mandatul OMS la nivel internațional și să vorbim și despre mijloacele de care dispune OMS pentru a face uh, față unor astfel de crize. Deci trebuie să reprezinte un subiect de dezbatere. Referitor la sistemul de sănătate și criza în cadrul crizei, suntem pe plin de acord cu ce s-a spus că slăbiciunea sistemelor de sănătate și închiderea acestora s-ar putea să afecteze chiar mai multe persoane decât um, alte um, prin alte boli decât uh, prin ebola, cum ar fi malaria sau altele. Și în acest sens, uh, Comisia trebuie să continue sprijinul uh, Uh, prin uh, alocare bugetară pentru a se asigura că statele acestea pot să aibă în continuare servicii uh, medicale, chiar dacă acestea au probleme. Și acum aș termina prin propunerea de revizuire a programării acestor, în aceste state. Din câte am constatat noi, până acum um, evaluarea a fost destul de pertinentă educație, sănătate în uh, Liberia și Sierra Leone și sănătate în uh, Guinea Conakry. Mai participă și americanii care sprijină serviciile de sănătate, însă ne-am uh, modificat modul în care am identificat sprijinul bugetar în aceste trei state care nu țin de sistemul sanitar pentru a include și niște mm, indicatori de performanță care sunt legate de sistemul de sănătate. Deci, în ceea ce privește programarea, putem spune că deja putem să influențăm anumite programe care sunt aplicate, însă e foarte important să se facă o identificare și o planificare a proiectelor viitoare fără a schimba programarea din acest moment. Okay, Charles, you've had a lot of input there. If you could make some... Bun, Charles, ai primit foarte multe contribuții, dacă poți să tragi concluziile. Uh, la... Mulțumesc, doamna președinte. A venit momentul potrivit să clarificăm ceva. Vreau să spun comisiei că am, o apreciez eu am fost mai critic la început, pentru că eram nerăbdător să văd, un, să văd un răspuns mai rapid din partea comunității internaționale. Am avut contacte cu comisarul răspunzător pentru sănătate și pentru cercetare și pentru acțiune umanitară, dar și pentru dezvoltare. Și da, cred că, de fapt, comisia a făcut ce putea face. Acum, problema e următoarea. Uh, facem parte dintr-un sistem de reacție la nivel internațional, la nivel instituțional și există neajunsuri. Și Organizația Mondială a Sănătății a recunoscut acest lucru, pentru că nici ei n-au fost prea rapizi. Deci, e clar că nu le putem acorda Premiul Mondial de Reactivitate în această situație. Eu am uh, mers la uh, conferința referitor la Ebola și directoarea generală nu s-a referit deloc la acest lucru. Ar fi fost mai bine dacă ar fi spus că da, există o răspundere. Eu nu vreau să arăt pe nimeni cu degetul. Mi se cere ca în sânul acestei comisii să găsesc niște concluzii care să fie uh, bune și pentru viitor. Și în cadrul acestor concluzii aș vrea să subliniez niște puncte care în principiu suscită consens și anume, exista o criză în criză. Comisarul nu-i de față, că i-aș fi răspuns foarte pe șleau. Dar în cele trei țări contaminate nu e vorba de o problemă culturală. Oamenii care au mers și l-au prezentat la spitale, ă, păi, lor le era teamă că, de fapt, intră cu o răceală și ies ă, contaminați cu Ebola. Și cel care avea o apendicită nu îndrăznea să se ducă la spital, pentru că personalul medical era pur și simplu luat cu asalt, și uh, spitalele nu mai aveau uh, locuri pentru a primi uh, oamenii. În Liberia, în luna septembrie, sistemul de sănătate era pur și simplu vraiște. Așa că trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Un al doilea aspect, cercetarea. Cu toți ați fost de acord spunând că avem o problemă. Problema este următoarea. Avem o obligație de a obține rezultate. Rezultatele pe care le, noi le dorim este ca toată lumea să aibă acces la îngrijiri de sănătate sau la îngrijiri pentru cei care sunt bolnavi. Îngrijirile sunt un drept, deși acestea nu figurează ca atare în convențiile internaționale, cu sancțiuni și cu penalități în cazul în care nu ar exista un astfel de acces. Dar, în continuare, rămâne o dorință, o revendicare pe care Comisia noastră o preia și care va figura în acest raport raport. Și nu cred că nimeni va îndrăzni să contesteze acest lucru. Acum, cum putem garanta acest drept? Nu putem să facem în așa fel încât dreptul de sănătate să depindă de calculele de rentabilitate făcute de industria farmaceutică. Eu sunt liberal, da? Deci eu uh, uh, știu foarte bine cum funcționează economia de piață. Sunt de acord cu asta, însă pentru mine, din punctul meu de vedere, economia trebuie să ne servească pe noi. Are un rol de servicii aduse întregii societăți fie prin propriile sale mijloace, prin felul său de a funcționa, prin felul său de a organiza cercetare, furnizează răspunsuri și atunci eu nu mai am nimic de revendicat, sau dacă nu, ne aflăm într-o situație în care nu suntem în stare să răspundem la niște boli care omoară zeci, sute, mii, milioane de oameni. Și în acest sens am impresia neplăcută că în momentul în care e vorba de oameni care n-au mijloace financiare, dintr-o dată nu mai au acest drept. Și atunci noi trebuie în comisia noastră să-i apărăm pe cei care nu au dreptul la aceste îngrijiri, deși e un drept moral recunoscut pentru toată lumea. Adinaur am spus că era vorba de un dosar foarte mare, prea mare poate pentru comisia noastră, însă ceea ce am putea să facem este să spunem clar și răspicat, uitați, e vorba de un principiu, un principiu asupra căruia suntem intransigenți și anume dreptul de acces la medicamente. Au existat discuții și lupte în trecut care au dat rezultate. Evident, acum mai trebuie să mai facem eforturi, însă dacă nu facem, dacă nu ducem această bătălie, nu vom ajunge la niciun rezultat. Iată ceea ce putem face cu mijloacele de care dispunem, la nivel de principii, la nivel de bugete, care ar, ar fi fost mai, uh, mai, mai bine utilizate dacă nu s-ar fi refuzat uh, toate mijloacele financiare de care Uniunea Europeană ar avea nevoie pentru a aduce un răspuns la toate aceste situații. Deci nu ne putem mulțumi cu situația așa cum este ea în momentul de față, cu tot respectul pe care l-am față de cei care au intervenit, care au acționat pentru a face ca lucrurile să evolueze foarte mult. Și pot să spun în Comisia noastră parlamentară că uh, Comisia Europeană a acționat în limitele posibilității abilităților sale. Poate n-a fost întotdeauna în măsură să răspundă așa cum trebuie, dar acestea sunt limitele impuse de Consiliu. Doamna președinte, aveți dreptate când spuneați că după câțiva ani trebuie să facem o evaluare și poate că va trebui la un moment dat să analizăm și latura economică. Mie mi se pare că există un consens aici. Deși nu toți colegii s-au referit la asta. Spuneam adinaur, domnule Guerrero, am spus că era vorba de Oscar Wilde, când spuneam că cinicul e cel care cunoaște prețul uh, tuturor lucrurilor și costul a, o, și niciun cost. De fapt, nu, era invers. Pentru că prețul uh, e ceea ce valoarea uh, respectivă, dar costul este ceea ce plătesc toți cetățenii. Deci cunoaștem prețul, eu știu, a unui, unui obiect, a unui produs, cunoaștem uh, prețul, să zicem așa, unui război? Nu, atunci e vorba de costuri. Și noi trebuie să acționăm, să acționăm atunci când există indiferență și trebuie să ne asumăm răspunderea ce ne revine. Mulțumesc, Charles. Da, cred că era prețul tuturor lucrurilor și valoarea niciunuia în engleză, dar trebuie să verificăm pe Google, într-adevăr, să vedem care a fost, uh, cum spunea el, de fapt. În orice caz, mulțumesc pentru raportul excelent și sper uh, că mă pot baza pe disciplina colegilor. Charles a făcut niște recomandări foarte clare și ar fi foarte bine să nu avem sute de amendamente, astfel încât mesajul nostru să fie diluat și să se piardă. Deci, poate că am putea să ne punem de acord uh, și să transmitem un mesaj clar din partea Comisiei, nu un raport lung care să se piardă și, și cu traducerea. Uh, îmi mulțumesc și comisie și îmi pare rău că v-am, uh, v-am tăiat uh, puțin timpul de vorbire, dar vedeți că suntem presați de timp. Deci domnul Gărenț va prezenta raportul și atunci vom uh, fixa un termen, termen pentru amendamente. Trecem acum la finanțarea pentru dezvoltare, punctul 8, un alt uh, document foarte important uh, Știm că va avea loc adunarea uh, generală a ONU în septembrie uh, referitoare la obiectivele de dezvoltare ale mileniului și înainte vom avea conferința pe 15-16 iulie de la Disabeba uh, și ne pregătim uh, cu acest raport pentru conferința pentru finanțarea dezvoltării de la Disabeba uh, și îi dau cuvântul lui Pedro pentru a-și prezenta raportul. Obrigado, Presidente. Caros colegas, Ehm, mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, uh, dragi colegi. Uh, este al doilea schimb de opinii pe marginea acestui raport, după cel de pe 24 februarie, pentru a uh, elabora poziția Parlamentului European în ceea ce privește finanțarea dezvoltării. După cum ați spus, domnule președinte, aceasta este contribuția noastră la opoziție a Uniunii Europene um, în vederea uh, conferinței de la Addis Abeba, care va avea loc în iulie 2015 și la care vom trimite o delegație de 5 eurodeputați care vor participa la această conferință. Eu am încercat și sper ca toată lumea din comisie vă mă susține. Am încercat deci să elaborez un raport care să transmită un mesaj politic puternic și clar. Elementul cheie uh, pentru ca contribuția noastră să fie inclusă în poziția Uniunii Europene, pe de o parte, și pe de altă parte pentru a permite succesul uh, conferinței de la Addis Abeba. E nevoie de acest uh, succes. Comisia și-a publicat comunicarea în februarie și e nevoie să tratăm acest document uh, într-un calendar destul de accelerat pentru a putea avea deja raportul în mai, înainte de reuniunea Consiliului, înainte ca Uniunea Europeană să-și adopte poziția finală cu care va merge la conferința de la Addis Abeba. S-au depus deja 291 de amendamente la proiectul de raport 30 dintre acestea uh, au fost depuse de mine. Și ei uh, aprofundează anumite puncte din uh, ele aprofundează anumite puncte din uh, uh proiectul inițial. În primul rând vreau să mulțumesc colegilor pentru contribuțiile lor, fie ele individuale sau în numele grupurilor politice. Uh, implicarea colegilor arată cât de important este acest subiect și faptul că toate grupurile realizează importanța subiectului. Um, eu voi face tot ce îmi stă în putință pentru a colabora într-un mod constructiv, într-un spirit de compromis, astfel încât să putem să obținem un consens cât mai larg în comisie și în Parlament. Pentru că acest lucru este foarte important dacă vrem să avem o poziție puternică a Parlamentului pe acest subiect. Așadar, am avut deja un prim schimb de opinii și propunerile mele inițiale sunt cunoscute de toată lumea. Așadar, pot să spun că avem deja un consens destul de amplu pe chestiunile cheie care țin de finanțarea dezvoltării după 2015. Eu enumerasem cinci puncte cheie pe care cred că toată lumea le poate susține. În primul rând, Trebuie să abordăm finanțarea în mod uh, holistic, în mod global. Avem nevoie uh, de o asistență oficială de dezvoltare la nivel foarte înalt, dar în același timp o mobilizare mai eficace și mai corectă a resurselor naționale și, de asemenea, trebuie să implicăm sectorul uh, privat dacă vrem să putem atinge obiectivele de dezvoltare durabilă. Și apoi, în al doilea rând, Uniunea Europeană trebuie să joace un rol de lider în agenda post-2015. Acest rol de lider ar trebui să fie înscris uh, în niște obiective, niște angajamente care să fie foarte clare, cu un calendar, astfel încât să vedem că uh, asistența oficială pentru dezvoltare este eficace și eforturile trebuie să fie compatibile cu apelul pe care ar trebui să-l facem și către ceilalți parteneri ai noștri în ceea ce privește uh, împărțirea acestei uh, poveri, acestei sarcini. Și, uh, de asemenea, Cred că este important că atunci când avem angajamente financiare pentru a combate schimbările climatice, de exemplu, E bine, acestea să nu folosească banii care au fost deja alocați pentru eradicarea sărăciei, de exemplu. Un alt punct important este importanța cooperării internaționale în materie fiscală. E nevoie de sisteme fiscale care să fie eficace și corecte pentru a combate frauda, evaziunea fiscală, ceea ce ne-ar permite să mobilizăm mai bine resursele uh, disponibile pe plan intern. Și în al cincilea rând, trebuie să ne asigurăm că putem să evaluăm și să supraveghem întregul proces, astfel încât să putem combate ineficiența, corupția și să ne asigurăm că banii ajung într-adevăr la uh, cei care au nevoie de ei și contribuie la atingerea obiectivelor de dezvoltare. Uh, acestea sunt punctele pe care există consens, domnule președinte, și cred că putem să construim uh, pe baza acestui consens. Eu voi depune o serie de amendamente de compromis care vor uh, lua în considerare amendamentele care au fost depuse deja de colegi. Cred că vor fi undeva pe la 20-24 de amendamente de compromis. Nu o să trec acum uh, peste ele. Avem o reuniune cu raportorii din umbră în curând, dar vreau să vă spun că unele dintre, uh, dintre domeniile unde pot vedea un compromis ar fi, în primul rând, asigurarea o mai bun, unei mai bune consecvențe a politicilor, um, asumarea proceselor de dezvoltare de către țările în cauză, sursele finanțării, uh, rolul sectorului privat, cooperarea internațională în materie fiscală, principiul uh, adiționalității, calitatea statisticilor, și a datelor defalcate care să ne permită să monitorizăm progresele uh, pe calea atingerii obiectivelor de dezvoltare durabilă. Acestea vor fi principalele subiecte ale amendamentelor de compromis. Și vreau să subliniez un element cheie, dragi colegi. Avem nevoie de un raport care să transmită un mesaj politic puternic, ceea ce înseamnă că ar trebui să nu cădem pradă tentației de a face un raport lung și complex. Deci vreau să vă rog să fiți indulgenți și flexibili uh, dacă unele dintre aspectele din text nu vor reflecta în totalitate amendamentele eh, voastre, dragi colegi. Trebuie să nu uităm că au loc negocieri politice eh, eh, în, în perioada aceasta. Și avem deja versiunea, proiectul 0 al documentului final de la Addis Abeba. Acest document a fost deja transmis este, face parte din procesul de pregătire pentru conferință și este foarte important ca o serie de elemente cheie din raport să din acest raport, acest proiect zero al conferinței, să meargă mână în mână cu uh, elementele cheie pe care le pregătim noi. Uh, Mă refer aici, de exemplu, la cifre foarte clare, obiectivul de 0,7% din VNB pentru uh, finanțarea publică, pentru țările cele mai puțin dezvoltate, cooperarea în materie fiscală și înființarea unui uh, organism interguvernamental uh, sub egida ONU pentru cooperarea în materie de fiscalitate, toate acestea sunt, uh, apar în documentul de la Addis Abeba și sunt foarte aproape de ce avem noi în documentul nostru inițial. Dezbaterea pe care o vedem în Consiliu, din păcate, nu ne încurajează. Aș putea chiar să merg atât de departe încât să spun că e opusul unei încurajări, pentru că am auzit informații de la mai multe state membre că nu sunt mulțumite de acest compromis de 0,7% din VNB, că nu sunt pregătite să semneze un anumit calendar pentru atingerea acestuia. Uh, Apoi, uh, taxarea, impozitarea profiturilor în zonele unde sunt obținute ele este o altă uh, problemă contencioasă. Și se pare că anumite state membre încă e nevoie să fie convinse. Uh, au senzația că mm, conferința de la Addis Abeba este doar o chestiune tranzitorie și că se vor putea lua decizii pe viitor. O poziție care, sigur, arată o scădere a ambiției pentru conferința de la Addis Abeba. După cum v-am spus, eu uh, cred cu convingere în rolul de lider pe care Uniunea Europeană trebuie să și-l asume în acest proces, uh, pentru că avem aici uh, o, o fereastră de, de oportunitate să obținem ceva și de aceea e nevoie să fim proactivi. Trebuie să fim, sigur, precauți, dar eu cred că dacă suntem prea precauți și ne teamă de compromisuri, atunci vom uh, periclita uh, posibilitatea de a face progres pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă. Sigur că vom mai fi conferințe în septembrie și una la sfârșitul anului la Paris. Dar trebuie să facem pași clar și de aceea este foarte important mesajul politic pe care îl trimitem, îl transmitem, doamnă președintă. Și aceea mă bucur să salut ideea întrebărilor cu solicitare de răspuns uh, oral, despre care vom discuta în următoarea lună. E vorba de ajutorul pentru dezvoltare și vom avea de asemenea o reuniune a, a uh, coordonatorilor, a, um, raportorilor din umbră în dimineața zilei de 15 aprilie și sunt încrezător că punându-ne la oaltă eforturile, vom putea să elaborăm un raport care să transmită un mesaj clar, ferm, dar uh, o poziție constructivă în același timp pentru că ne aduce contribuția la uh, îndeplinirea acestor obiective. Mulțumesc! Mulțumesc și eu. Vreau să dau raportorul, cuvântul raportorilor din umbră și am aici pe domnul Rubic, căruia îi dau cuvântul. Mulțumesc. Vreau să îi mulțumesc uh, colegului nostru, domnului Pedro Silva Pereira, pentru acest raport. Uh, vreau să-l felicit pentru că eu cred că este unul dintre dosarele cele mai importante pe care le tratăm și le vom trata și pe viitor. Și în cele din urmă dorim să Uh, reducem și să eliminăm în cele din urmă sărăcia în care trăiesc milioane de bieți oameni. Și pentru asta e nevoie de investiții în uh, educație, în uh, formarea vocațională la fața locului. Uh, e nevoie de o aprovizionare cu energie, cu uh, apă potabilă, e nevoie de um, servicii medicale, servicii sanitare, care sunt baza pentru dezvoltarea societăților. Și sigur, e nevoie de asemenea de uh, structuri democratice ale statului de drept și trebuie să fim întotdeauna atenți uh, și să punem uh, accentul pe uh, nucleul acestor societăți, pe familie și pe întreprinderile familiale uh, care uh, pot să contribuie foarte mult la dezvoltarea societății. Uh, femeile uh, sunt uh, uh, un motor al dezvoltării în aceste țări, uh, femeile întreprinzătoare și e important să recunoaștem uh, potențialul pe care l-au femeile în această societate. Trebuie să punem uh, în centrul preocupărilor noastre Uh, femeile și, uh, de asemenea, micile întreprinderi care pot, fi, uh, care pot să creeze um, cooperative și care pot să asigure un venit oamenilor respectivi. Avem programul european Women Business Angels, femeile îngeri ai afacerilor. Sunt multe cazuri de um, femei uh, care uh, au uh, succes și care trebuie să fie susținute pentru uh, a-și dezvolta potențialul uh, economic. E vorba de mici întreprinzători, uh, mici întreprinzătoare care trebuie să fie susținute și acest lucru se poate face prin sisteme de microfinanțare. Și de aceea, întrebarea de bază este cum putem să oferim sprijin financiar și sigur că susținem acest obiectiv de 0,7% din VNB. Sigur că ar fi nevoie de mai mulți bani sau ar fi mai bine să fie mai mare finanțarea. Întrebarea este ce state membre sunt în stare să aloce 0,7% din VNB pentru uh, ajutorul pentru asistență oficială pentru dezvoltare în această uh, perioadă care este destul de dificilă uh, din punct de vedere financiar pentru statele membre. De aceea cred că e foarte important ca eforturile financiare să se facă la nivel internațional. Deci partenerii internaționali, organizațiile internaționale pot uh, să uh, pluseze uh, față de acest obiectiv de 0,7%. Apoi, uh, Sigur că e foarte important ca profiturile obținute în țările în curs de dezvoltare să fie și impozitate acolo. Uh, veniturile din taxe și impozite sunt foarte importante și e vorba de miliarde de euro care, din păcate, sunt uh, deviate către paradisuri fiscale, către companii offshore uh, sau merg către companii sau chiar ONG-uri dubioase și sunt deci um, deviate din, uh, dinspre țările unde e nevoie de acești bani. Uh, sigur, uh, combaterea corupției trebuie să fie susținută prin măsuri tehnice și în cele din urmă este important, sigur, să se găsească și donatori uh, privați care împreună cu planul Juncker, cu Banca Europeană de Investiții, să pună la dispoziție și să multiplice um, să multiplice fondurile care sunt puse deja la dispoziție. Uh, eu cred că există mulți actori, multe organisme, fundații internaționale care au niște standarde de, de transparență, de corectitudine uh, foarte onorabile. Și cred că e nevoie de niște standarde uh, în politica de dezvoltare pentru a vedea unde e nevoie de îmbunătățiri. Și în acest sens, cred că Pedro Silva Pereira are, uh, a orientat lucrurile în direcția bună și vom face tot ce putem pentru a-l susține. Mulțumesc! Mulțumesc! Lola Sanchez, raportor Pategue. Bună, primero decir... Mulțumesc, doamna președinte. Mai întâi aș dori să-i spun domnului Silva Pereira că doresc să-i mulțumesc pentru eforturile depuse, pentru munca realizată și uh, textul său este foarte bun. Și, evident, este și mai bun decât cel al Comisiei. Noi suntem foarte ambițioși pe acest subiect, mai ales în ceea ce privește chestiunile următoare pe care le voi enumera acum. În ceea ce privește ajutorul, suntem conștienți de faptul că aceasta trebuie să fie țintită în uh, țările cu venituri foarte mici, însă nu trebuie să uităm că există anumite pungi de sărăcie chiar și în acele țări cu venituri medii și nu trebuie să facem în așa fel încât aceste persoane să devină invizibile. În acest sens, noi am vrea să întărim uh, Uh, criteriile de eficacitate, armonizarea, integrarea între donatori și legăturile cu țara uh, care primește aceste, aceste uh, fonduri și mai ales transparența, transparența la toate nivelurile. De asemenea, Vrem să ne focalizăm pe sectoare sociale cheie, cum ar fi sănătatea, învățământul. Am văzut importanța pe care o au aceste sectoare, dacă să ne uităm la ceea ce se întâmplă cu Ebola păi, limitări ale ajutorului în ceea ce privește uh, împrumuturile rambursabile. Și, de asemenea, ne dorim să avem un cadru, un orizont temporal foarte bine stabilit, în așa fel încât angajamentele noastre de ajutor să fie nu numai de calitate, ci și uh, să fie nu numai în materie de cantitate, ci și în materie de calitate. Pentru că există anumite studii care demonstrează că 60% din ajutorul oferit, de fapt, ajunge la întreprinderi, întreprinderi din țările OCDE. Deci, nu acesta este scopul. în ceea ce privește echitatea fiscală, e o temă fundamentală, însă noi ne dorim ca această temă să fie abordată în cadrul Națiunilor Unite și nu în cadrul OCDE pentru că e vorba și de donatori care până la urmă nu acordă niciun fel de voce, niciun glas țărilor din Sud și e o dezbatere pe care trebuie să o putem purta cu toții. Apoi, rolul sectorului privat. Noi suntem de părere că aici e nevoie de o privire critică și prudentă și să fim conștienți de faptul că epuizarea resurselor, uh, uh utilizarea resurselor din domeniul privat nu înseamnă neapărat o soluție miraculoasă. Noi lansăm un apel în așa fel încât să se țină seama și de criteriul de drepturile omului, pentru că oamenii și drepturile lor trebuie să fie garantate și asta dincolo de orice alt considerent. Trebuie să includem niște principii de responsabilitate reciprocă, atât a celui care acordă împrumutul cât și cel care îl primește și un lase, lansăm un apel pentru a avea un cadru multilateral de restructurare a datoriilor și asta în cadrul Uh, Națiunilor Unite. Noi considerăm că analiza legitimității uh, datoriilor este o chestiune esențială ce trebuie de asemenea să fie abordată tot în cadrul ONU. Așa că ne-am gândit foarte, uh, ne-am dorit foarte mult ca aceste idei să fie preluate și transpuse în textul nostru. Two more speakers, Mr. and then Maria But firstly, Mr. Mai avem încă doi oratori, mai întâi domnul Nart. Mulțumesc, doamnă președinte. Există amendamente care se referă la aliniatul K și punctele 9 uh, și 27. Și asta tocmai pentru că 0,7% e o cifră necesară, dar nu poate rezolva totul dacă nu acționăm în mod clar într-un context de ajutor eficient. Ceea ce facem, de fapt, este să uh, încercăm să umplem o gaură care nu poate fi umplută. Uh, spre exemplu, Nigeria e o țară ric, bogată, Gabon, țară foarte bogată au foarte multe bogății. Guinea Ecuatorială are un venit asemănător cu cel al Greciei sau al Portugaliei. Sunt țări în care corupția este endemică și atunci nu e o problemă de mijloace puse la dispoziție, ci de corupție. Corupția și uh, dezvoltarea sunt incompatibile. Orice ajutor care poate fi uh, acordat și ajunge la uh, persoane sau entități corupte, de fapt uh, nu face decât să sporească și mai mult nivelul de corupție. De aceea este absolut fundamental ca în munca pe care o realizăm noi și care mi se pare că e o muncă foarte bună depusă de domnul Pereira, trebuie să stabilim, deci, uh, o legătură clară între lupta împotriva corupției și acordarea anumitor ajutoare. Pentru că dacă nu, nu servește la nimic. Și asta mă aduce cu gândul și la un alt aspect pe care vreau să-l includ în amendamente. Problema nu reprezintă construirea infrastructurilor. Problema este viabilitatea acestor infrastructuri. Orice persoană care a călătorit în Africa, dincolo de orașele sau locurile oficiale și a mers în Africa reală, continentul real, a văzut că există mii, dacă nu sute de șantiere neterminate de infrastructuri, eu știu, școli, spitale, care au fost plătite de Uniunea Europeană. Uh, care sunt absolut goale, care nu au nimic, nu au fost finalizate. De ce? Pentru că elementele acestea de finalizare uh, fie au fost vândute, fie n-au, nici măcar n-au fost cumpărate și așa mai departe. Și deci uh, țara respectivă africană nu și-a respectat angajamentele. Și tocmai asta e problema, că aceste țări nu-și mențin angajamentele de import de material, eu știu, de forță de muncă și nu numai că nu-și respectă angajamentele, dar nici măcar nu recunosc acest lucru, pentru că imediat ajungem la cuvântul magic și anume corupție. Și nu ne putem permite ca Uniunea Europeană în continuare să fie oarbă și să continue să financeze niște proiecte de construcție, pentru că construcțiile acestea, de fapt, reprezintă coloana vertebrală a corupției. Acolo sunt comisioanele și procentele care sunt colectate între ghilimele și ajung în buzunarele celor de la guvern. De aceea noi trebuie ca, să cerem ca tot ceea ce finanțăm să funcționeze sau dacă nu funcționează să se justifice. De ce? De ce nu s-a finalizat? De ce s-au construit acele structuri dacă nu se termină? Pentru că nu ne putem permite doar să îmbogățim pe oligarhii de acolo locali, pe fondurile uh, europene, pentru că asta e ipocrizie. Așa că în momentul în care mergi și vorbești cu oamenii la față la... și întrebi ce au făcut europenii pentru satul tău și îți arată o școală neterminată goală, care nu servește la nimic, e adevărată uh, rușine. De aceea aș vrea să mulțumesc domnului raportor Pereira pentru munca nemaipomenită realizată pe acest raport. Mulțumesc, doamnă McEwen. Și eu mulțumesc pentru acest uh, raport. Mulțumesc călduros domnului Pereira. Și sigur, ne bucurăm foarte mult uh, că acest uh, obiectiv de 0,7% din VNB a fost uh, preluat. Domnul Rubic, spuneți că și în Uniunea Europeană trebuie să ne uităm să vedem care țări sunt uh, capabile să îl îndeplinească. Aveți dreptate, dar dacă mă gândesc la țara mea, la Republica Federală Germană, care a reușit să ajungă doar la 0,4% finanțare a ajutorului pentru dezvoltare și uh, n-am reușit să ajungem nici până azi la 0,7%. Da, sigur că trebuie să fim precauți în ceea ce privește țările care se află în criză, dar sunt uh, țări unde puterea economică este suficient de mare pentru a, uh, aș asuma acest obiectiv. Și, într-adevăr, uh, o instanță internațională care să organizeze la nivel internațional cooperarea în materie fiscală sub egida ONU și acesta este un pas foarte important, cred, pentru că este adevărat că impozitele trebuie să fie plătite acolo unde se obțin uh, profiturile și unde are loc producția, nu să fie pierdute și să ajungă să susțină niște sisteme fiscale uh, care de fapt sunt niște portițe pentru evaziune. Și dacă vorbim despre fiscalitate și cooperarea în materie fiscală, și spuneți că doriți să depuneți amendamente de compromis, aș dori să preluați în amendamente de compromis și anumite elemente, cum ar fi un sistem uh, global uh, just uh, în domeniul fiscalității și rolul Uniunii Europene și cadrul european Uh, care, din păcate, permite în continuare, în continuare existența paradisurilor fiscale, respectiv transferurile de fonduri, uh, astfel încât marile concerne nu își uh, asumă responsabilitatea fiscală. Deci trebuie să se pună capăt acestui sistem prin care corporații sunt atrase de cei care oferă impozitele mai mici. Apoi, cooperarea în materie fiscală prin oferirea de stimulente fiscale uh, marilor companii uh, de către statele în curs de dezvoltare. Eu nu cred că acesta este un sistem uh, productiv, constructiv, pentru că distruge um, concurența, adică distruge șansele companiilor locale să concureze cu marile concerne internaționale. Apoi, Uh, canalele de circulație ilegală a fondurilor. Există un studiu din 2013 care spune că pierderile în um, pierderile în urma existenței acestor canale, fluxuri financiare ilicite, sunt de două ori mai mari decât fondurile necesare pentru finanțarea um, acestor economii acestor țări. Deci se pierde de două ori mai mulți uh, bani prin fluxurile financiare ilicite decât e nevoie să uh, primească aceste țări. Trebuie să recunoaștem acest lucru și cred că aceste lucruri trebuie să fie preluate în raport. Și încă un ultim punct referitor la sectorul privat. Domnule Rubic, uh, vedeți sectorul privat ca mare șansă, dar eu văd și un risc aici, și anume riscul că interesul public nu va fi întotdeauna protejat dacă sectorul uh, privat este uh, implicat în uh, elaborarea de norme și de orientări și, într-adevăr, Um, așa cum a spus doamna Sanchez, uh, sectorul privat nu este un panaceu, dar cu într-un cadru bine reglementat de um, responsabilitate socială a întreprinderilor, uh, pute, poate fi implicat și sectorul privat, dar aceste norme, acest cadru trebuie să fie clar stabilit și numit uh, în raport. Mulțumesc! Mulțumesc! Înainte să dau cuvântul înapoi raportorului, văd că mai dorește să intervine domnul Maso Giacomo de la DEVCO. Da, mulțumesc, domnul președinte. Voiam doar, în primul rând, să vă mulțumesc și să mulțumesc raportorului pentru raportul foarte bun care merge foarte aproape de linia de gândire a Comisiei. Și așa cum raportorul însuși a spus, această dezbatere este foarte oportună, pentru că vor începe discuțiile la New York în câteva săptămâni pe marginea uh, proiectului zero de document, deci e momentul să transmitem un semnal puternic, așa cum spunea raportorul. Este oportun și pentru că au început uh, dezbaterile în cadrul Uniunii Europene pe baza comunicării Comisiei de pe 5 februarie în vederea adoptării unor concluzii ale Consiliului la sfârșitul lunii mai pe această agendă foarte importantă. Și sunt de acord uh, în ceea ce privește importanța unei abordări cuprinzătoare a problemei, pentru că avem în față trei evenimente majore în acest an. Primul din uh, iulie de la Addis al doilea summitul din septembrie privind uh, agenda post-15 și al treilea uh, conferința privind schimbările climatice la Paris la sfârșitul anului. Și există o legătură clară între aceste trei evenimente. Succesul de la Addis în mod inevitabil, va avea un impact asupra celorlalte două. Deci trebuie să avem o abordare de ansamblu și să vedem ce uh, instrumente sunt necesare pentru punerea în aplicare a întregii agende 2015, inclusiv uh, chestiunile legate de schimbările climatice. Și e importantă o abordare de ansamblu pentru că e clar, toată lumea își dă seama că nu există o soluție uh, simplă la toate problemele. Trebuie să luăm în considerare seria de domenii care au fost menționate, resurse uh, interne, rolul uh, sectorului privat, uh, fiscalitatea foarte importantă, eficacitatea ajutorului, buna guvernanță. Toate domeniile sunt importante și sigur că mai este și această problemă a obiectivului de 0,7%. Au început dezbateri la nivel politic în Uniunea Europeană pe marginea acestui obiectiv în vederea obținerii unui uh, consens până în mai, sperăm, pentru noi, în Comisia Europeană, este clar că un angajament uh, pentru obiectivul de 0,7% este foarte important pentru a transmite un semnal pozitiv uh, pentru succesul conferinței de la Addis Abeba. Și în cele din urmă sunt de acord uh, cu faptul că nu trebuie să uităm că e nevoie de un mecanism de monitorizare și de revizuire foarte bun uh, și foarte eficace, pentru că vom asigura succesul acestei agende complexe doar dacă suntem capabili să contribuim și la sistemul de monitorizare care va fi instituit. Mulțumesc, doamnă președinte. Bun, dau cuvântul înapoi raportorului Pedro. Apenas algumas breves notas Mulțumesc, doamna președinte. Câteva reacții succinte. Aș dori mai întâi să mulțumesc colegilor și comisiei pentru felul în care apreciază munca pe care am depus-o și aș dori de asemenea să mulțumesc tuturor celor care au intervenit, să le mulțumesc pentru contribuții, pentru că acestea confirmă și punctul meu de vedere. Am impresia că există un consens destul de larg în comisia noastră și în Parlament asupra unor chestiuni destul de dificile, dar și asupra unor alte aspecte care, oricum, sunt cele complicate. 0,7% cifra aceasta a fost abordată și e clar că există aici un consens. Am simțit acest lucru. Apoi, cooperarea internațională în materie fiscală, chestiunea echității fiscale. De asemenea, și aici avem un consens. Tot, toți colegii s-au exprimat pe acest punct. Apoi, există un consens de asemenea și în ceea ce privește dreptul la educație, drepturile femeilor, dreptul la sănătate, buna guvernanță. Pe toate aceste chestiuni vom reuși să exprimăm prin intermediul acestui raport, o poziție clară, unită din partea Parlamentului. Acum, mai sunt și alte aspecte asupra cărora va trebui să dăm dovadă de imaginație și creativitate pentru a găsi o formulare pe care, la care toată lumea se poate să subscrie. Noi suntem de părere, evident, că sectorul privat are o contribuție ce o poate face aici, însă în același timp trebuie respectate și obiectivele de dezvoltare durabilă. Recunoaștem faptul că există o problemă a datoriei publice și suntem conștienți de importanța unui cadru multilateral pentru a putea restructura aceste datorii, așa cum au spus colegii. Bine ar fi să putem obține un consens cât mai larg pe acest subiect. Și, așa cum spunea colegul Nat, trebuie să punem și întrebarea luptei împotriva corupției și eficacitatea ajutorului acordat. Acest lucru trebuie să figureze în document și poate că am putea să îmbunătățim ceea ce scrie în document în așa fel încât toată lumea să fie de acord. Eu cred că aici se întrunesc toate condițiile necesare pentru a face din acest raport un raport care vine cu adevărată valoare adăugată în procesul politic, în procesul de negociere ce va avea loc și care să poată orienta poziția Comisiei a Uniunii Europene, în așa fel încât să existe o evoluție în așa fel încât contribuția noastră să fie una utilă, nu numai prin întărirea uh, participării Parlamentului European la procesul de decizie european, ci să fie o contribuție utilă și pentru ca această politică de dezvoltare să-și atingă obiectivele la nivel internațional. Mulțumesc! Okay, thank, thank you very much for that. And just to remind people, we will vote on April the 20th. Bine, mulțumesc. Vom vota pe 20 aprilie. Domnul raportor, lucrează acum la compromisuri pentru ca acest vot să fie clar și pentru a ne asigura că transmitem un mesaj clar uh, lumii exterioare. Mulțumesc mult uh, tuturor celor care lucrează la acest document, astfel încât să avem o poziție clară pentru plenară. Bun, putem să trecem acum la punctul 9 și am să invit pe doamna Suzanne Malone uh, să vină aici pentru că e mai ușor dacă toată lumea poate să o vadă. Suzanne Malone este șefa de unitate la DG ECO și vom discuta despre efectele ciclonului PAM asupra arhipelagului Vanuatu. Știm că acum două săptămâni un ciclon uh, major a afectat comunitățile insulare din Vanuatu. Uh, jumătate din populația arhipelagului a fost afectată, mii de oameni și colegii au cerut să avem un schimb de opinii succint, să vedem ce s-a întâmplat, care a fost contribuția Uniunii Europene și cum evoluează lucrurile. Nu știu dacă v-am pronunțat numele corect, Malaun, așa se spune? Deci, doamna Malaun, Malaun vă dau cuvântul. Thank you very much, Madam Chair, and thank you very much to... Mulțumesc, doamnă președintă, și mulțumesc Comisiei DEVE pentru că a invitat Comisia să facă această prezentare referitoare la răspunsul în urma ciclonului PAM. După cum știți, uh, pe 13 martie, un uh, ciclonul tropical PAM a, a um, trecut peste arhipelagul Vanuatu, a fost unul dintre cele mai uh, devastatoare cicloane a, înregistrate vreodată, a ajuns la categoria 5, echivalentă unei viteze de peste 250 de km la oră a vântului. Mai ales capitala Vanuatu, Port Vila, a fost afectată așa cum doamna președinte a spus, peste două treimi din populația arhipelagului Vanuatu a fost uh, afectată. Uh, în termeni relativ înseamnă mult. În termeni absoluți vorbim despre 160 de mii de oameni, dar acestea reprezintă două treimi din populația țării, ceea ce este o povară uriașă pentru orice țară. Uh, devastarea cauzată din urma ciclonului a fost uh, semnificativă. Um, daune majore la nivelul infrastructurii, uh, caselor, adăposturilor sau au fost um, afectate puternic toate serviciile, cum ar fi aprovizionarea cu apă, cu electricitate, telecomunicațiile, uh, daune majore la nivelul agriculturii și pescuitului, care constituie uh, principalele activități uh, economice pentru o mare parte din populația arhipelagului și sigur că impactul deci este major pe termen mediu și lung pentru, um, pentru traiul uh, populației afectate. Dar ciclonul PAM nu a afectat doar uh, arhipelagul Vanuatu, ci a afectat și mai multe insule din zonă, mai ales uh, Kiribati, Tuvalu și insulele Solomon, uh, care au fost afectate nu atât de mult de vânt, cât de inundațiile care au fost uh, provocate de uh, ciclon. Pe aceste trei uh, insule, de asemenea, de posturile locuințele au fost afectate și a fost afectată disponibilitatea alimentelor și a apei potabile. După cum știți, Uniunea Europeană a reacționat rapid, demonstrându-și solidaritatea cu populația afectată. La doar câteva ore după ciclon, ajutoarele umanitare de urgență au fost alocate în, uh, într-un cuantum de un milion de euro, au fost anunțate și doi experți au fost uh, trimiși uh, imediat de către comisie pentru a evalua situația, pentru a face legătura cu guvernele și cu organizațiile de ajutor umanitar internaționale. Și în paralel, foarte important, S-a început imediat coordonarea între Ecodevco și SEAE, și la Bruxelles și și pe teren, pentru că, dat fiind uh, impactul uh, ciclonului, este importantă nu doar acoperirea nevoilor imediate, ci și e, uh, e importantă și coordonarea măsurilor pe termen mediu și lung. în pofida impactului foarte grav și al uh, devastării uh, cauzate de acest uh, ciclon, um, daunele nu sunt atât de ridicate ca în alte uh, situații de criză. Pe de o parte, datorită populației uh, reduse pe insulă, pe insule și, de asemenea, uh, măsurile de pregătire pentru dezastre care fusese repuse în aplicare înainte au ajutat, uh, au fost foarte utile în reducerea efectelor dezastrului. Deci acest uh, ciclon a arătat foarte clar că activitățile de reducere a riscului dezastrelor sunt uh, eficace și ajută la salvarea de vieți omenești, pentru că au murit doar 11 um, persoane, acesta a fost numărul anunțat inițial care a crescut, dar uh, Uh, dată fiind puterea ciclonului, ar fi putut să fie mult mai multe decese. Deci, um, reducerea riscului dezastrelor este un domeniu care, a cărui importanță a fost deja subliniată um, și în, uh, la nivelul Uniunii Europene și în consultările uh, cu statele din Asia. În zona Pacificului, Direcția Generală ECO a investit deja din 2009 în măsuri de pregătire pentru dezastre și de reducerea riscului de dezastre, pentru că zona este predispusă dezastrelor naturale. 8,8 milioane de euro au fost alocate pentru reducerea riscului de dezastre și a fost încurajator și mulțumitor să vedem că investițiile acestea într-adevăr dau roade. Pentru că sistemele care au fost uh, susținute prin aceste măsuri în trecut au funcționat. Am văzut uh, cum uh, comitetele locale s-au organizat um, și au ajutat la limitarea pierderilor de vieți omenești din zonă. În ceea ce privește răspunsul umanitar, pe 24 martie, um, sistemul ONU a lansat un apel pentru 29,9 milioane de dolari care a primit un răspuns internațional copleșitor. Deja în ziua următoare uh, existau uh, alocări de 18 milioane de dolari, ceea ce este o sumă foarte mare. Provocările asistenței umanitare sunt uh, pe două axe. Pe de o parte coordonarea, pe de altă parte logistica. Din punctul de vedere al coordonării, există un număr semnificativ uh, de um, lucrători în ajutor umanitar care au fost uh, deplasați acolo și uh, guvernul are uh, capacități reduse de coordonare cu aceștia. Și a doua provocare majoră Uh, este cea logistică. Vanuatu este compus din 82 uh, de insule, dintre care unele nici măcar nu au uh, piste de aterizare pentru avioane sau spații unde să, să poată acosta nave. Așadar, răspunsul umanitar s-a focalizat asupra zonelor de nevoi urgente, imediate, am susținut uh, instituirea uh, unor uh, sisteme de comunicații, de telecomunicații cu insulele de, din, de la marginea arhipelagului, de asemenea furnizarea de apă potabilă și uh, tehnici pentru uh, construirea unor adăposturi mai bune, tocmai pentru a consolida rezistența în cazul uh, dezastrelor viitoare. Pentru că există tehnici care nu costă nimic și e relativ ușor să construiești niște adăposturi mai bune pentru ca acestea să poată rezista mai bine unor uh, dezastre recurente ca, cele care, ca cel care a afectat uh, arhipelagul acum câteva săptămâni. Și apoi, sigur că ciclonul nu a afectat doar arhipelagul Vanuatu, de aceea noi am contribuit la uh, eforturile uh, Federația Internațională a Crucii Roșii și a Semilunii Roșii pentru a oferi ajutor uh, și celorlalte insul, insule afectate. De asemenea, continuăm eforturile pentru reducerea riscului de dezastre din Pacific. Uh, după cum v-am spus, uh, pentru aceste activități, în 2015, au fost alocate fonduri cu, prin care se finanțează trei proiecte pentru a uh, um, crește pregătirea pentru dezastre. Proiectul cel mai mare este pus în aplicare în Vanuatu. Se consolidează măsurile precedente de pregătire a pregătire în fața dezastrelor și acum vrem să consolidăm uh, măsurile de pregătire pentru a putea răspunde dezastrelor la nivel local, regional și, de asemenea, um, facem campanii de informare la nivelul populației cu privire la pregătirea pentru dezastre, pentru că sigur că acum oamenii sunt mult mai uh, receptivi și mai receptivi și finanțăm și alte două proiecte de reducere a riscului de dezastre din Vanuatu și alte insule din Pacific. Unul se focalizează asupra uh, arhipelagurilor Fiji și Vanuatu uh, în zonele rurale, demonstrând tehnici uh, agricole care uh, pot face populația, pot ajuta populația să reziste mai bine în caz de dezastre și celălalt proiect se referă la uh, școli sigure. Uh, e vorba de integrarea în curriculumul școlar a unor măsuri de uh, informare și de pregătire a noii generații pentru situații, situații de uh, catastrofe, de dezastre naturale. Nevoile umanitare au fost acoperite, deci, în mare parte și acum este important să uh, facem uh, eforturi în continuare pentru a îmbunătăți rezistența persoanelor celor mai vulnerabile și pentru a asigura o legătură corespunzătoare uh, cu actorii din domeniul ajutorului umanitar și, sigur, pentru a contribui la efortul de reconstrucție, care va fi unul uriaș. Și dacă îmi permiteți, doamnă președinte, vreau să o rog pe colega mea de la DG, Direcția Generală DEFCO să uh, ofere informații suplimentare pe partea de dezvoltare. Da, mulțumesc. A, domnul Ioncas este de la DG DEFCO, care dorește să vorbească despre planurile pentru viitor. Și apoi am să dau cuvântul lui Enrique Guerrero. Mulțumesc că ne oferiți ocazia să prezentăm situația. Eu am să fiu mai succint pentru că munca noastră este încă în curs de desfășurare. Dar aș spune că am putut să lansăm uh, faza postumanitară imediat, uh, pentru că nu trebuie să așteptăm uh, până la sfârșitul fazei umanitare pentru a face o legătură între ajutorul umanitar și partea de reabilitare și dezvoltare. Și Faptul că am avut o prezență imediată pe teren ne-a ajutat. De fapt, unul dintre colegi, după cum știți, noi nu avem o delegație în Vanuatu, avem o delegație în insulele Solomon, în Honiara, care este responsabilă și pentru Vanuatu. Unul dintre colegii noștri s-a întâmplat că tocmai era în Vanuatu atunci când a lovit uh, Uh, ciclonul și a fost acolo în primele 8-9 zile după ciclon, deci a putut să activeze de la bun început. În paralel, și Direcția Generală ECO și-a mobilizat doi colegi din Bangkok care au ajuns acolo în decurs de două zile. Deci, de la bun început, am putut să colaborăm foarte strâns uh, între ECO și DEVCO. Noi am fost prezenți acolo de atunci și vom rămâne acolo până la sfârșitul lui aprilie, cel puțin. Pentru că e foarte important ca, dincolo de ajutoarele umanitare, așa cum spunea colega mea, să pregătim uh, acțiuni, să ajutăm guvernul să pregătească acțiuni care să permită populației să revină la uh, viața de dinaintea ciclonului sau chiar la o viață mai bună. Primul lucru pe care l-am făcut a fost să cerem guvernului să se asigure că toate eforturile sunt coordonate, pentru că um, întotdeauna după un astfel de dezastru există um, bunăvoință din partea comunității internaționale, dar e important ca aceasta să fie disciplinată astfel încât uh, măsurile de ajutor să fie, um, să fie concertate. Și acest lucru nu este întotdeauna ușor. Pentru uh, faza post-ajutor umanitar uh, avem mai mult timp, Uh, partea de ajutor umanitar este, se întâmplă uh, foarte rapid și nu e așa de ușor să coordonezi lucrurile. Dar uh, împreună cu ONU și cu Banca Mondială am discutat și avem un set de instrumente de analiză a nevoilor după un dezastru. Acest set de măsuri a fost deja pus în aplicare în mai multe țări și se aplică foarte rapid. Uh, și am uh, spus guvernului că dacă au nevoie să-i ajutăm să uh, facă această evaluare a nevoilor post-dezastru, dincolo de faza umanitară, pot să utilizeze acest set de instrumente. Și am primit o scrisoare oficială azi din partea guvernului spunând că doresc să utilizeze acest uh, set de instrumente. Deci, uh, UE împreună cu Banca Mondială va coordona acest efort. Acest exercițiu probabil că se va desfășura până la sfârșitul lui aprilie, pentru că vorbim despre o complexitate a mediului geografic. Cel puțin 10 dintre insulele mari au fost afectate. Deci trebuie de toate nevoile. Noi vom participa la acest proces și, de asemenea, am convenit de asemenea ca Uniunea Europeană să participe la grupul de lucru care se ocupă de agricultură, dezvoltare rurală și pescuit. Și de ce ne interesează mai ales aceste domenii? Pentru că uh, în uh, cel de-a 11-lea uh, Fond European pentru Dezvoltare ne focalizăm tocmai asupra agriculturii și dezvoltării rurale și deci putem acum, ajutând guvernul să identifice nevoile în aceste domenii, putem să ne asigurăm că resursele noastre din programul național indicativ de acum și până în 2020 să ajute guvernul să uh, facă față tocmai uh, nevoilor în urma ciclonului și să ajute agricultorii să-și revină după ciclon. De asemenea, am uh, analizat portofoliul nostru de intervenții și facem în continuare acest lucru. În, Vanuva, în Vanuatu avem o oportunitate unică, și anume o operațiune de susținere bugetară de sprijin bugetar. Cu câteva săptămâni înaintea ciclonului am făcut o primă plată unei uh, tranșe fixe de 3,1 milioane euro în cadrul programului de sprijin bugetar. Este o coincidență, dar uh, coincidența n-ar fi putut fi mai oportună, pentru că guvernul sigur că are nevoie de resurse acum pentru a face față uh, efectelor ciclonului și uh, am analizat posibilitatea de a crește uh, sprijinul bugetar din rezerva celul de-al 11-lea Fond European pentru Dezvoltare. Pentru că în urma ciclonului, efortul de reconstrucție, mai ales efortul de reconstrucție care face legătura între ajutor umanitar, reabilitare și dezvoltare, va uh, mobiliza, sigur, bugetul guvernului marja fiscală pe care o avea în buget va fi uh, solicitate la maxim și din moment ce noi avem această operațiune de sprijin bugetar, încercăm împreună cu guvernul să vedem dacă creștem um, cuantumul sprijinului bugetar, dacă nu putem să le uh, creștem, deci marja fiscală de manevră, astfel încât să, ei să poată să crească finanțarea pentru măsurile de reconstrucție și dezvoltare pentru 2015-2016 și evaluarea nevoilor ne va ajuta să luăm o decizie informată. Între timp, uh, analizăm programele noastre regionale, să vedem în ce măsură putem mobiliza resurse din, aceștia, din aceste fonduri pentru a ajuta țara. Cred că este, acestea au fost lucrurile cele mai importante pe care am vrut să le spun. Bine, mulțumesc. Am să dau cuvântul acum domnului Guerrero Salom, care a fost la Sendai, la conferința globală privind reducerea dezastrelor, când s-au întâmplat lucrurile și apoi Maria Hoibruc dorește să cuvântul. Sí, gracias, eh, gracias a la representante de ECO y al señor representante. Mulțumesc, mulțumesc reprezentantul ECO sau DEFCO. Vreau să vă spun că în legătură cu situația din uh, Vanuatu și în toate aceste insule. Am văzut cum stă, am văzut care este reacția internațională, în special reacția care vine din partea Uniunii Europene. Uh, doamna Malau um, într-adevăr, situația pe care ne-a prezentat-o dumneavoastră Um, este, se reflectă în fața locului. Există dezastre naturale, catastrofe naturale extreme, ceea ce ne consolidează ideea că vorbim despre o realitate a naturii, o realitate geologică, de climă, o situație uh, care trebuie să ne atragă atenția cu privire la ce avem de înfruntat în anii următori și anume trebuie să venim cu răspunsuri uh, corespunzătoare în fața acestor catastrofe naturale. Aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că ar trebui să fim mulțumiți de informațiile pe care le-am primit cu privire la reducerea efectelor negative, atât legate de uh, decese, cât și de pagube materiale. Această reducere se datorează faptului că s-au făcut progrese în ceea ce privește reducerea riscului de catastrofe și prin pregătirea pentru catastrofe. Adică acest lucru confirmă faptul că toate acțiunile preventive duc la rezultate pozitive pentru că deși s-au produs dezastre în ceea ce privește viețile umane și distrugerea de bunuri materiale, e bine aceste pierderi au fost mai mici decât uh, s-ar fi întâmplat dacă n-ar fi avut uh, loc aceste măsuri de prevenție. De asemenea, vreau să recunosc uh, um, răspunsul imediat uh, din partea uh, uh, Uniunii Europene și reprezentantul Comisiei și eu am fost prezenți în, în Sendai, am participat la conferința internațională cu privire la reducerea riscurilor și am putut să vedem cu ochii noștri cum autoritățile Uniunii Europene prezente acolo, începând cu vicepreședinta Cristalina Gheorgheva, și apoi continuând cu comisarul Stelianides, dar și cu uh, domnul Sorensen și alții, bine, toți acești actori au avut o reacție rapidă în ceea ce privește ajutorul acordat uh, statului Vanuatu. Președintele acestui stat, de asemenea, a asistat la conferința aceasta națională, internațională. S-a arătat că am activat în mai multe domenii, restabilirea comunicațiilor, aprovizionarea cu apă, anumite domenii strategice așadar și că toate acestea au avut um, un efect pozitiv în fața situației acesteia de catastrofă, dar, de asemenea, și DEFCO și ECO au recunoscut probleme de coordonare care apar de obicei în astfel de situații și care uh, trebuie să fie și ele depășite odată cu trecerea timpului. Ce se întâmplă cum S-a spus că e nevoie să se continue sprijinirea nu doar a acestui ajutor pentru catastrofe, ci și că trebuie să continuăm cu sprijinul pentru reconstrucție și uh, pentru dezvoltarea acestui ansamblu de insule. Și acest lucru trebuie să se facă prin diferite măsuri pe care le-am auzit adinauri, um, printre care, bineînțeles, um, e vorba de programele regionale care pot fi folosite pentru a răspunde la această situație și apoi trebuie să se crească sprijinul bugetar pentru, ca guvern, pentru a permite guvernului Vanuatu ca în 2015 și apoi în 2016 să poată să vină cu uh, Um, aceste măsuri de sprijinire. De asemenea, um, conform datelor de care dispunem, există 75.000 de persoane care încă sunt expuse unor riscuri de lipsă a unor bunuri de bază, cum ar fi apa, alimentele și așa mai departe și asemenea un număr la fel de mare de copii nu pot să meargă la școală, mai sunt încă probleme de comunicare cu unele dintre insulele periferice deci sunt tot felul de probleme care um, au făcut ca Crucea Roșie, de exemplu, să ne spună că trebuie să avem măsuri susținute că despre uh, în ce privește răspunsul uh, în fața crizei până în iunie, să continuăm așadar cu astfel de sprijin și apoi acesta să fie urmat de ajutor pentru redresare, reconstrucție, recuperare um, și atenuarea pagubelor uh, produse. De asemenea, având în vedere acordul la care s-a ajuns în uh, Sendai, există patru linii de acțiune, însă să zicem că avem o ocazie nefericită de a le pune în uh, aplicare direct, imediat. 1. Înțelegerea riscului uh, um, pe care îl implică dezastrele și în acest sens um, trebuie să spun că aceste măsuri de prevenire se datorează faptului că am înțeles riscul în trecut, apoi consolidarea capacităților de acțiune în fața acestor situații și apoi um, există de asemenea în rândul nostru uh, o, o experiență de la nivel local ceea ce face să îi sprijinim pe liderii locali, uh, autoritățile locale, liderii asociațiilor. E bine, sprijinirea acestora este esențială pentru a atenua efectele acestor dezastre. Trebuie așadar consolidată um, um, capacitatea de la diferitele niveluri. Trebuie să investim în um, sisteme de rezistență, de durabilitate și trebuie crescută capacitatea de corelaționare a sprijinului umanitar cu reconstrucția și reabilitarea. Încă un lucru care s-a discutat la Sendai, dar nu s-a ajuns la un acord în acest sens, e legat de punctul anterior, poate că va mai fi vreo ocazie de a relua acest subiect. Păcat că nu este aici colega noastră Silva Pereira. Și anume, nu trebuie să facem o, o separare între ajutor umanitar și dezvoltare. Nu trebuie văzute ca două subiecte distincte și să încercăm pe de altă parte uh, să le um, să încercăm să le legăm din punct de vedere al finanțării. La Sendai nu s-a luat o hotărâre cu privire la finanțare, însă a existat un apel pentru ca la Addis Abeba aspectele de finanțare ale sprijinului umanitar să fie incluse în dezbatere și în acordul general cu privire la sprijinul pentru dezvoltare. Și închei aici, uh, mulțumind uh, din nou uh, pentru aceste informații și dorind să, le, să felicit și două părți implicate. În primul rând pentru că au acționat încă dinainte pentru a pregăti terenul pentru astfel de catastrofe și apoi pentru faptul că au reacționat atât de rapid. Mulțumesc! Mulțumesc! Maria Hoiburg și încă cineva vor să vorbească. Avem uh, deja uh, invitații pentru următorul punct care ne așteaptă afară, deci vă rog să fiți subcinți. Maria. Mulțumesc, dar foarte pe scurt pentru că s-au spus deja multe. Uh, Însă, ce am observat eu în mod deosebit este, pe de o parte, faptul că, din nou, coordonarea a fost o problemă și poate că ar trebui să ne așezăm o dată la masă și să abordăm acest subiect, să vedem unde sunt problemele. Întotdeauna când apare o criză avem dificultăți de coordonare. Și pe de altă parte, ați vorbit mult despre protecția pentru reducerea riscurilor de dezastre. Cred că este o mare sarcină pentru viitor, pentru că în aceste, mai ales în aceste regiuni, pentru că în urma schimbărilor climatice trebuie să ne așteptăm tot mai mult la catastrofe naturale, la dezastre și cred că este o idee foarte bună să se lege, acest, să se lege um, dezvoltarea de pregătirea pentru situații de dezastre, astfel încât, de exemplu, să se construiască, așa cum ați spus, mai, adăposturi mai bune. Și am să mă opresc uh, aici. Mulțumesc! Thank Da, și eu am fost la Sendai cu domnul Guerrero, care a prezentat uh, foarte clar încă o dată uh, rezultatele conferinței uh, și, într-adevăr, tragic, tocmai în aceste zile ciclonul, ciclonul a afectat arhipelagul Vanuatu. Dar uh, cred că, într-adevăr, rezultatele de la Sendai trebuie să fie incluse în uh, dezbaterea noastră, uh, pentru că nu e vorba doar de a clarifica chestiuni de finanțare pentru um, conferința de la Paris sau pentru obiectivele de dezvoltare durabilă, um, protecția în situații de catastrofă și reducerea riscurilor dezastrelor trebuie să fie um, activități care să fie continuate. Și Părerea generală la Sendai a fost că mai ales autoritățile locale, regionale și societatea civilă au deplâns, mai ales în țările de dezvoltare și țările emergente, au deplâns, deci, faptul că nu se pot uh, baza pe guvernele lor în uh, uh, ceea ce privește ajutorul în caz de catastrofe și pregătirea pentru reducerea riscurilor. E nevoie, deci, de implicarea uh, tuturor actorilor uh, la nivel local, regional. Autoritățile trebuie să fie capacitate pentru a putea să facă față catastrofelor și acest lucru se încadrează în subiectul coordonării. Și apoi, în ceea ce privește arhipelagul Vanuatu, am văzut rapoarte care spuneau că problema cea mai urgentă, așa cum a spus și raportorii, uh, reprezentanții uh, Serviciului de Acțiune Externă și ai Comisiei, cea mai proble- urgentă problemă este apa. Pentru că da, într-adevăr, aprovizionarea cu energie electrică este importantă, dar um, și mai gravă este aprovizionarea cu apă potabilă. Mai ales în insulele mai izolate, uh, este dificil de, aprovizion, de aprovizionat oamenii cu apă și, din păcate, dacă acest lucru nu se întâmplă, oamenii vor muri. De aceea oamenii uh, se înghesuie să ajungă către insulele principale, către capitală și, sigur, uh, este importantă și redresarea la nivel agricol. Am văzut că acest lucru poate fi foarte scump. Am văzut ce s-a întâmplat în Japonia. Uh, după un tsunami, uh, costă destul de scump să uh, refaci potențialul agricol al insulelor. Așadar, semnalul meu, apelul meu către comisie este, da, e foarte bine că am reacționat rapid, am uh, alocat bani, că am trimis experți acolo. Întrebarea este dacă guvernul Vanuatu este într-adevăr capabil, pentru că banii sunt una, dar măsurile care trebuie să fie aplicate pentru a-i ajuta pe oameni. Deci, uh, eu, din păcate, am înțeles din rapoartele pe care le-am citit că uh, Există dificultăți majore la nivelul uh, guvernului care trebuie să fie abordate și nu vrem să uh, se reîntâmple ceea ce s-a întâmplat în, uh, în Haiti. Au curs banii, dar din păcate condițiile din, de la fața locului nu s-au îmbunătățit și toată lumea se întreabă unde au rămas banii. Okay, madame, very, very, one minute. Aveți foarte puțin timp scurt să răspundeți, vă rog, un minut. Uh, Mulțumesc. că Pot să răspund de celor trei comentarii uh, și sunt într totul de acord cu dumneavoastră în toate pe care le-ați spus despre um, protecția privind dezastrele. Într-adevăr, viitorul uh, nu este foarte roz în ceea ce privește um, schimbările climatice. Trebuie să ne pregătim pentru mai multe catastrofe naturale. Așadar, uh, este cu atât mai important să investim în protecția împotriva uh, dezastrelor naturale și uh, să ne dăm seama că acesta ne vizează pe toți. Pentru că nu e vorba doar de o sarcină a unui guvern, ci este una care trebuie să fie organizată mai ales la nivel local și regional, unde trebuie consolidate capacitățile Și, într-adevăr, și la Sendai și în consultările de pregătire uh, pentru uh, summitul global umanitar uh, a reieșit foarte clar că trebuie um, pus accentul pe consolidarea capacităților la fața locului și pe implicarea sectorului privat. Deci este important ca toți actorii să colaboreze și la nivel umanitar și la nivelul ajutorului pentru dezvoltare Uh, implicare a nivelului politic și, într-adevăr, măsurile trebuie să fie asumate de, uh, de nivelul politic și administrativ local. În ceea ce privește capacitatea guvernului din Vanuatu, n-aș face un, uh, o paralelă între Vanuatu și Haiti, mai ales în ceea ce privește uh, Uh, cooperarea, spiritul de cooperare a guvernului și dimensiunea catastrofelor nu, nu se poate compara. Din păcate, este clar că în multe cazuri coordonarea este în multe cazuri o problemă, mai ales într-o țară ca Vanuatu, unde nu există o tradiție a ajutorului umanitar sau a răspunsului la catastrofe și dacă sistemele de coordonare în cadrul ONU există uh, uh bun, uh, sunt îndreptate către o țară unde nu există uh, infrastructura pentru ajutoarele umanitare, uh, sigur că este dificil. Uh, um, biroul uh, ONU trebuie să colaboreze cu Uh, guvernul din Vanuatu pentru a consolida uh, crearea acestor capacități pe viitor. Mulțumesc. Îmi pare rău că v-am grăbit, dar uh, suntem tare în urmă cu timpul. Mulțumesc mult pentru această perspectivă care ne-a arătat foarte clar ce se întâmplă și că trebuie să fim vigilenți, să urmărim, să monitorizăm ce se întâmplă și, într-adevăr, Enrique, ar fi foarte bine ca peste câteva săptămâni să ne ocupăm din nou de acest subiect și mă bucur tare mult să văd această cooperare și cu DGDEFCO um, pentru măsurile pe termen lung. O să încheiem acum acest punct și trecem la ultimul punct al zilei. Vom aștepta foarte scurt pentru ca domnul director general să intre în sală. Trecem de la ultimul punct de pe ordinea de zi. Îmi cer scuze, domnule director general, pentru că l-am făcut să aștepte. Comisia noastră a avut multe de discutat astăzi și ne-am extins cu dezbaterea noastră cu privire la Ebola. Știu că și directorul nostru de general lucrează mult la acest subiect. Am avut o dezbatere foarte interesantă cu privire la acest subiect, uh, ceea ce a făcut uh, ca ordinea de zi să întârzie un pic. Astăzi am să, um, am să vorbim în continuare despre sprijin bugetar despre ajutor pentru dezvoltare. Din câte înțeleg, um, există modalități noi uh, foarte de succes care să ne ajute să oferim ajutor uh, pentru dezvoltare. Vă dau direct cuvântul domnule Fernando Frutuoso de Melo. Mulțumesc, doamnă președinte. Ca întotdeauna, este o mare plăcere să fiu aici. Pot să vorbesc în portugheză. Așadar, vă mulțumesc pentru invitație, îmi face o deosebită plăcere să fiu aici. Sprijinul bugetar a fost amplu discutat într-o conversație anterioară cu președintele Comisiei. Am discutat cu președintele Comisiei, am discutat despre acest subiect și ne-am gândit că poate ar fi interesant să avem ocazie să vorbim un pic despre acest, această temă, de aceea avem această discuție astăzi. Sper să am o intervenție cât se poate de scurtă pentru a vă lăsa timp pentru întrebări. În primul rând, Aș dori să vă spun că sprijinul bugetar a devenit uh, o modalitate de sprijin foarte important uh, pentru o serie de parteneri. Am încăzut uh, de acord asupra um, obiectivelor, am menținut dialogul și am um, făcut o evaluare a capacităților de dezvoltare. Monitorizăm nu doar finanțarea publică, managementul public și când Um, se face evaluarea corectă, când se îndeplinesc um, cerințele, transferăm banii în um, conformitate cu obiectivele și cu acele jaloane, ceea ce înseamnă că e vorba de o finanțare pe bază de rezultate. Sprijinirea bugetară se bazează pe principiul că statele acestea își gestionează bine ajutoarele, de asemenea consolidează sistemele de gestionare a finanțării și de asemenea, autoritățile din uh, statele partenere, în special parlamentele, facilitează armonizarea donațiilor și scade costurile de finanțare. Atunci când condițiile permit acest lucru, um, sprijinirea bugetară este un uh, sprijin foarte bun, însă nu este un cec în uh, alb, uh, este legat de o serie de condiții, mai ales legate de politici sectoriale și naționale care sunt implementate în statele partenere, ceea ce include reforme de gestionare financiară, politici macroeconomice și transparență bugetară. Aceste uh, Um, plăți se leagă de o serie de performanțe um, orientate pe rezultate, de niște indicatori în acest sens. Se fac plățile doar când obiectivele au fost îndeplinite. Sprijinul bugetar poate să reprezinte uh, o modalitate flexibilă și foarte eficientă pentru statele care uh, suferă niște crize temporare. Sprijinul bugetar reprezintă un rol important în facilitarea de politici și de dialog politic cu țările partenere. De asemenea, are o importanță semnificativă în portofoliul nostru financiar cu un total de peste 11 miliarde de euro. Este o mare parte din bugetul total al DEFCO. Noua politică de sprijin bugetar a evoluat în ultimii ani cu um, comunicarea din 2011 și cu liniile directoare care sunt aplicabile pe deplin uh, din ianuarie 2013. Noua abordare ține cont de inovații care ne acordă o abordare mai robustă lucru care este sprijinit și acceptat larg de statele membre. În primul rând, această nouă politică a încadrat uh, foarte bine sprijinul bugetar în ceea ce privește reciprocitatea, răspunderea reciprocă. Marea parte a sprijinului nostru bugetar se um, orientează către contracte ale sectorului public uh, pentru a, a asigura reforme necesare. Buna guvernanță și reformarea contractelor uh, se concentrează mai degrabă pe, simest, pe sisteme și pe contracte, de exemplu, în uh, domeniul public, mai ales în zonele afectate de conflicte. Contractele acestea sunt elaborate în medii mai uh, riscante și implică o echilibrare a riscurilor și a beneficiilor, inclusiv uh, riscul neintervenției. Contractele de clădiri publice au contribuit la eforturile statelor în tranziție, așa cum a fost cazul de curând în Mali, Tunisia și în Ucraina, de asemenea în Republica Centrafricană și în Guinea-Bissau și în Madagascar. De asemenea, am integrat o dimensiune politică de drepturi ale omului, democrație și stat de drept în, în contractele noastre. Deciziile de acordare acestui sprijin sunt luate nu pe baza unor oportunități, ci pe baza uh, diferitelor dimensiuni politice. Există de asemenea un accent puternic pe răspundere, în special prin introducerea unor noi criterii de eligibilitate referitoare la transparență și supravegherea bugetului. Aceste schimbări au consolidat uh, rolul organismelor de monitorizare și uh, sunt unele foarte salutate de societate. În primul rând, recunoașterea importanței managementului uh, riscurilor și um, introducerea unui cadru pentru identificarea riscurilor legate de sprijinul bugetar, ceea ce ne-a permis să elaborăm un portofoliu de risc pentru sprijin bugetar pentru a raționaliza gestionarea riscurilor și importanța uh, um, evaluării riscului în, în toate organizațiile noastre și ne-a făcut să luăm decizii cu caracter strategic. În plus, acest cadru ne-a permis simplificarea um, procedurilor de, um, referitoare la operațiunile de sprijin bugetar. Acum ne concentrăm pe atenuarea riscului și pe monitorizarea rezultatelor încercăm să ne, să ne asigurăm că riscurile pe care le identificăm în statele noastre partenere ating zonele cele mai afectate. Lucru care se face pe baza unor analize ale riscului și atenuarea riscului și ne asigurăm că acest lucru se bazează pe rezultate. În primul rând, trebuie să ținem cont de um, înființarea unui comitet de direcționare a sprijinului bugetar. Uh, Uh, acest comitet uh, este format din mine și din uh, experți de la SAE, de la DG ECFIN și de la diferite servicii de la DEFCO. Implicarea acestor colegi a consolidat luarea noastră de decizii și a asigurat o coerență a politicilor. Am avut o serie de decizii, peste 200 în 2013, printre care unele s-au referit la cazuri complexe, cum ar fi Ghana, unde plățile Uh, au fost suspendate din cauza dezechilibrilor macroeconomice și bugetare sau în Uganda, unde plățile au fost uh, suspendate din cauza unor preocupări legate de încălcarea drepturilor omului mai ales anul trecut uh, când a fost vorba de legislația um, discriminatorie față de homosexuali. În plus, uh, Uniunea Europeană a identificat coordonare și dialog în ceea ce privește sprijinul uh, bugetar cu partenerii săi cheie, mai ales statele membre, FMI-ul, Banca Mondială și băncile de dezvoltare regională. Statele membre au, de, au manifestat un interes puternic pentru dialog și pentru analiza de risc. În cadrul sprijinirii bugetale, se pune un accent mare pe rezultate. Uniunea Europeană a fost un pionier în ceea ce privește rezultatele și performanțe. Așadar, plățile sunt legate strict de acestea. În acest moment avem o abordare din ce în ce mai strategică în legătură cu rezultatele. În primul rând, se face o evaluare a bugetelor, una aprofundată care ne-a oferit informații în ceea ce privește rezultatele pozitive ale sprijinului bugetar. Am făcut șapte evaluări bugetare și rezultatele acestora au uh, arătat că sprijinul bugetar a dus la îmbunătățiri semnificative în utilizarea serviciilor, mai ales în ceea ce privește educația și sănătatea. S-a făcut o îmbunătățire semnificativă a sistemelor de management financiar publice și um, progrese în um, reforme. De asemenea, uh, s-au făcut progrese în transparență, supraveghere și cadrul uh, juridic necesar pentru lupta împotriva corupției. Abordarea strategică asupra rezultatelor include o monitorizare a tuturor rezultatelor din portofoliul nostru. DEFCO monitorizează îndeaproape uh, evoluțiile din statele pe care le ajutăm. Este interesant să vedem cum uh, se compară acestea cu, alte, cu alți destinatari ai ajutoarelor Uniunii Europene. Vă arăt acum patru grafice în acest sens. În primul, vedem faptul că statele care primesc sprijin bugetar din partea Uniunii Europene au avut uh, niveluri mai mari de reducere a reducerii sănăciei și niveluri mai mici de inegalitate, de inechitate. În ambele grafice puteți vedea că progresele au fost mai rapide și mai puternice în statele unde am oferit sprijin bugetar. În plus, aceste state au datorii mai mici vedeți acest grafic care vă arată nivelul îndatorării statelor care beneficiază de sprijin din partea Uniunii Europene și vedeți că cele care au beneficiat de sprijin bugetar au o datorie mai mică. Și, în sfârșit, statele acestea care primesc sprijin bugetar au sisteme de gestiune financiară publică mai puternice și fac progrese sistematice în acest sens. O altă concluzie interesantă a acestor evaluări este aceea că statele care beneficiază de sprijin bugetar au un grad mai mare și în creștere al controlului corupției. Nivelul corupției, conform indicatorilor pe care le avem la dispoziție, sunt mult mai scăzuți în statele care primesc sprijin bugetar decât în alte state care beneficiază de alte tipuri de ajutor. Rezultatele acestea sunt foarte clare pentru că ne arată, bine, nu vrem să spunem că doar sprijinul bugetar a dus la aceste diferențe, dar uh, arată că acest sprijin este acordat statelor care trebuie și că acestea um, au adus la o contribuție mare în uh, aceste rezultate pozitive. În plus, vedem o îmbunătățire consecventă a procedurilor noastre cu o descreștere constantă a ratei de eroare, de la 19 greșeli, uh, erori în 2012 uh, la 9 în, uh, la 4 în 2013. Suntem într-o poziție bună de punere în aplicare a programării pentru 2014-2020. Sprijinul bugetar uh, este probabil să aibă un uh, rol important. Este o modalitate eficientă, având în vedere că deciziile sunt luate în funcție de fiecare caz în parte. Nu există niciun angajament, uh, nicio țintă de angajament pentru acest sprijin bugetar și de aceea și-a dovedit valoarea ca instrument flexibil și am dorit să joace în continuare un rol important atâta vreme cât statele membre își confirmă sprijinul. De asemenea, vom comunica mai amplu rezultatele pe care le obținem în acest sens. În acest domeniu în special ar trebui să cooperăm, să asigurăm că eficiența acestui sprijin este recunoscută. Sprijinul bugetar esențial în agenda 2014-2020 și în atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă. Împreună ar trebui să ne asigurăm că putem să folosim în mod eficient sprijinul bugetar. Comisia așteptă cu interes colaborarea cu Parlamentul European în acest sens și, desigur, vă stăm la dispoziție dacă aveți nevoie de mai multe lămuriri sau dacă vreți să puneți întrebări. Mulțumesc! Okay, thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult pentru această prezentare foarte utilă pentru că, într-adevăr, colegii noștri discută despre această eficiență, multă, există critici, există susținători acestui tip de ajutor Deja vor să intervină două persoane, Norbert Neuser și apoi Maria Hoiburg. După care o să vreau să vorbesc și eu. German. Um, viel, okay. uh, vielen Dank für die uh, Erläuterungen. Aber ich habe mich jetzt erinnert. Mulțumesc pentru aceste explicații. Uh, mi-am reamintit acum de ce se spune la biserică Uh, că atunci când uh, se predică, din păcate cei pe care vizează predica nu sunt prezenți în biserică. Uh, da, din păcate sunt foarte multe voci critice la adresa sprijinului bugetar și mi se reconfirmă părerea că sprijinul bugetar este un instrument pe care l-am aplicat cu succes până acum și care este acum uh, evaluat și reconfirmat ca fiind un instrument bun. Rezultatele sigur că nu sunt atât de clare și de convingătoare pentru că există diferențe în statistici care nu prezintă o imagine atât de clară cum am vrea, dar sprijinul bugetar este și rămâne un instrument foarte important acolo unde uh, Uh, se îmbunătățește activitatea guvernului uh, în cazul consolidării uh, statelor. În același timp, e nevoie de argumente bune pentru a um, face față criticilor. Pentru că aceștia caută un exemplu sau altul și le scot din context um, exemple unde sprijinul bugetar nu a avut succes și aceste exemple creează așa o uh, imagine falsă și susțin uh, argumentația conform căreia Uniunea Europeană, uh, prin ajutorul uh, bugetar, uh, susține guverne corupte uh, și așa mai departe. Eu cred că putem să enumerăm uh, specifice fiecarei țări o listă întreagă de exemple foarte bune uh, Um, ale modului în care sprijinul bugetar uh, a avut un efect foarte bun uh, pentru a, uh, în ceea ce privește situația, îmbunătățirea situației oamenilor care trăiesc acolo, îmbunătățirii capacității guverna, de guvernare și așa mai departe. M-aș bucura foarte mult să avem o astfel de listă, astfel încât să răspundem criticilor. Și eu sunt convins că Uh, sprijinul bugetar uh, ajută într-adevăr, dar, uh, din păcate, criticii sunt foarte activi în cadrul Parlamentului European. Mulțumesc. Maria Hebru. Mulțumesc. Da, și acum poate că o să pară că eu aș fi unul dintre acei critici numiți de, de Norbert, dar eu nu vreau să critic ajutorul bugetar, ci vreau să înțeleg mai bine cum stau lucrurile, pentru că eu sunt nouă în Parlament și în această comisie. Deci, Ghana, de exemplu, este un uh, stat unde în ultimii ani, în um, uh, perioada 2008-2013, s-au uh, oferit 245 uh, de milioane de euro în ajutor bugetar și uh, Uh, anul trecut uh, s-a suspendat ajutorul bugetar pentru că s-a dovedit că exista corupție, uh, a fost descoperit un scandal fiscal acolo, un, o fraudă fiscală și eu aș vrea să știu care este situația. S-au clarificat lucrurile în Ghana și, în general, cum se controlează sprijinul bugetar? Cum se controlează că fondurile nu se pierd în niște buzunare corupte? Cum se dovedește că într-adevăr au fost uh, folosiți pentru um, lupta împotriva sărăciei, pentru uh, stimularea economiei? Deci cum se monitorizează eficacitatea uh, aplicării, utilizării acestor fonduri? Eu, după cum am spus, sunt un membru uh, Uh, nou în această comisie și aș vrea să înțeleg mai bine cum stau lucrurile. Mulțumesc. Enrique. Mulțumesc, Enrique. Mulțumesc. Eu, în principiu, sunt pentru ajutorul bugetar. Și în mandatul precedent am fost raportor pentru un raport pentru țările ACP, adunarea parlamentară Uniunea Europeană, țările ACP, referitor la sprijinul bugetar. Și cred că datele ce ne-ați uh, furnizat sunt suficient de limpezi și clare. Și anume că știm ceea ce anume a funcționat în mod general, că au existat cazuri specifice și că media per total ne arată că sprijinul bugetar a funcționat destul de bine, însă cel mai relevant este să luptăm împotriva corupției, pentru că ne-am putea gândi că sprijinul acesta bugetar este un instrument destul de riscant. Și asta când ținem cont de corupție și plecând de la indicatorii uh, care oricum sunt greu de definite în mod obiectiv. Când vorbim de corupție, știm că există o astfel de problemă în acele țări în care a existat uh, eventual uh, ajutor bugetar. Dar poate că de fapt nu e chiar așa și că de fapt corupția a fost mai mică și că în orice caz uh, s-a evitat o sporire a nivelului de corupție deja existent. Acum, într-o anumită parte a intervenției dumneavoastră, ați spus că trebuie să fim atenți și cu siguranță vom fi atenți la riscuri. Cum să preîntâmpinăm anumite riscuri? riscuri care ar putea apărea, spre exemplu, nu neapărat din corupție, ci din uh, gradul de uh, decizii, um, aș spune, arbitrare pe care le pot lua guvernele, fie centralizate, fie descentralizate, uh, felul în care populațiile percep aceste decizii Uh, faptul că e nevoie de ajutor mai mare, de o cooperare mai sporită sau decizii care se referă la anumite teritorii. Cu toții ne putem imagina că în anumite țări în care nu există neapărat o majoritate politică care să coincidă la toate nivelurile centralizat-descentralizat, ei bine că există o presiune asupra Guvernului Național, asupra felului în care se distribuie, se repartizează corect sau incorrect, echitabil sau neechitabil, acest sprijin bugetar pe întregul teritoriu al țării respective. Și în final, un alt aspect, trebuie să vedem cum anume putem promova acest sprijin bugetar pentru a permite o capacitate sporită de guvernanță la diferite niveluri, care de asemenea reprezintă un obiectiv al cooperării Uniunii Europene în materie de dezvoltare. Deci unul dintre acele puncte care de fapt ne interesează pe noi în comisia noastră. Cum putem preîntâmpina anumite riscuri sau cum le putem asuma în așa fel încât ceea ce investim să dea și rezultate pozitive doamnă um, I don't see any other questions from other colleagues. președinte, aș vrea să știu dacă mai sunt și alte întrebări. Dacă nu, atunci din partea mea aș vrea să ne spuneți cum anume selecționați țările pentru care avem sprijin bugetar. Care sunt criteriile pentru a hotărâ care sunt țările ce pot beneficia de acest sprijin? Și așa cum spunea și Maria Adinaur, vorbea despre cazul Ghana Știm că a existat o, uh, o descărcare, au existat lobby pentru raportul de descărcare în plen și poate ne puteți spune mai concret ce anume se întâmplă, ce s-a întâmplat acolo. Apoi, am vrea să știm dacă mai sunt și alți donatori, cum ar fi Statele Unite sau, eu știu, Canada, care acordă un astfel de sprijin bugetar și cum anume funcționează sistemul lor. Și în final, aș vrea doar câteva observații în ceea ce privește observ o, o perspectivă pe termen lung. Vorbim despre colectarea taxelor, uh, felul în care se face acest lucru, felul în care putem susține și dezvolta uh, stabilirea unor servicii publice, a unei administrații publice, în așa fel încât să ne asigurăm că putem să obținem beneficii pe termen lung, că moștenirea pe care UE o lasă acolo este o moștenire pe termen lung știu că în anumite țări uh, vest-africane Uh, întotdeauna se spune că vă rog sprijin mai mult pentru a investi în, uh, în sistemele de sănătate. Dar cum vorbim acum despre adiționalitate? Cum putem să ne asigurăm că uh, care sunt nevoile acestor țări în materie de sprijin bugetar? Cum anume ne asigurăm că, de fapt, fonduri alocate pentru o anumită linie bugetară nu sunt transferate pe un alt uh, Uh, capitol bugetar sau la o altă linie bugetară. Cum stabiliți aceste procente? Cum, cum fixați acest lucru? Uh, și cum determinați dacă într-adevăr da sau nu s-a utilizat pentru linia bugetară respectivă sau dacă mai bine ar fi fost să le investim altfel? Mulțumesc foarte mult pentru această, aceste întrebări, spune domnul Frutoso de Melo. Pot începe prin a spune că tocmai am lansat ceea ce numim noi un cadru de rezultate. Un cadru de rezultate care se aplică tuturor modalităților de acordare a sprijinului bugetar, dar și de acordarea sprijinului în general. Și primul raport va fi gata la finalul acestui an. E primul an când facem o astfel de evaluare. Cu începere de la anul viitor va fi ceva sistematic. Și vrem să identificăm un anumit set de indicatori pentru că fiecare tip de probleme, în așa fel încât să fim în măsură să fim mai concreți în momentul în care sperăm și rezultate, în loc să avem doar o privire sau o evaluare de ansamblu a politicilor, ei bine, vom fi în măsură să măsurăm mai concret impactul impactul, spre exemplu, eu știu, numărul de copii încadrați în școală, numărul de fonduri sau sumele investite în sistemele de sănătate și așa mai departe. Vom face asta în mod mai sistematic. Și, în acest caz, sprijinul bugetar, în mod evident, este un exemplu concret în care poate e mai ușor într-un fel să facem asta, pentru că multe din obiective sunt fixate de dinainte, în prealabil. Și cred că acum trebuie să definim modalitățile. Aș spune, în general, așa în termen general, că implementăm politica de ajutor utilizând 4-5 modalități diferite. Sprijin bugetar, despre care discutăm acum, avem implementare prin diferite organizații internaționale, avem implementare prin agențiile statelor membre, avem uh, uh proiectele tradiționale de ajutor și finanțăm un anumit proiect specific pentru care va exista licitații și apoi, în funcție de facturile primite, le rambursăm, le plătim. Acum, sprijinul bugetar cred eu că răspunde la unul dintre obiectivele noastre majore în materie de dezvoltare, și anume să ajutăm țara respectivă să creeze capacitățile necesare de gestionare proprii, capacități proprii. Și noi contribuim în mod direct la acest lucru. Acum, ce constatăm este că gestionarea sprijinului bugetar necesită, creează, dezvoltă o, un, o gestiune a finanțelor publice mult mai puternică, mult mai strictă. Și acest lucru este, de fapt, o veste bună, pentru că întărește, de fapt, capacitățile de care dispune țara respectivă. Acum, dacă ne uităm la Ghana, pentru a răspunde la întrebarea noastră, dar pentru a vă demonstra de asemenea și cum lucrăm noi, cred că este un caz foarte interesant și asta din diferite puncte de vedere. Faptul că te afli într-un context de sprijin bugetar ne-a permis să avem dovezi asupra anumitor eu știu, nereguli în ceea ce privește sistemele de plăți. Și atunci, odată ce aceste nereguli au fost constatate, plățile au fost suspendate și am discutat cu autoritățile din Ghana spunând, uitați, avem probleme cu proiectul respectiv specific, am suspendat plățile și nu putem continua dacă un anumit număr de măsuri sau decizii nu sunt luate. Dacă nu vreți să luați aceste decizii, să întreprindeți aceste măsuri, dacă nu vreți să asigurați că acest proiect și oamenii responsabili care au acționat greșit au fost trași la răspundere pentru ceea ce au făcut, dacă nu faceți acest lucru și nu doar pentru acel proiect specific, dar și pentru restul uh, sprijinului bugetar, atunci noi suspendăm totul. Și acum avem 200 milioane de euro de buget suspendat la plăți pentru Ghana. Rezultatul fiind că guvernul din Ghana a luat un anumit număr de măsuri pentru a limpezi situația în materie de gestiunea bugetului, de transparență, ace- utilizarea acestui buget. Și ne aflăm acum într-o situație în care probabil vom reuși din nou să reacordăm aceste plăți către guvernul din Ghana. Acum, dacă vorbim acest lucru într-un context tradițional de sprijin, de ajutor, n-am fi putut să facem asta. Pentru că în materie de politici, în materie de gestiune publică, în materie de uh, situație per total a drepturilor omului o, sau în materie de analiza a riscurilor, e bine, toate aceste elemente ne-au permis să determinăm dacă da sau nu putem continua cu plățile către Ghana sau uh, trebuie să le suspendăm. Nu știu dacă puteți vedea acest lucru, însă fiecare decizie de sprijin bugetar are ceea ce numim noi un profil de țară și o analiză de risc. Și avem rapoarte care sunt realizate de către personalul nostru la fața locului pe teren și datorită lor avem o analiză pentru a ști ce anume s-a îmbunătățit, dacă da sau nu s-a îmbunătățit și în grafic se înscriu toate aceste probleme principale. Și în funcție de problemele principale constatate, luăm niște decizii la nivel bugetar care ne permit să includem aceste elemente în discuții. Deci, încă o dată, noi putem acționa în momentul în care ajungem la concluzia că aceste criterii, aceste obiective uh, au fost sau nu au fost îndeplinite. Acum, dacă reușim să ne punem de acord asupra unui proiect de sprijin bugetar pentru un anumit sector, spre exemplu învățământ, educație, există un set de criterii, criterii obiective, care depășesc ceea ce există doar la nivelul respectiv. Asta ține de politici. Și în acest sens preiau și cu întrebarea noastră referitor la adiționalitate, pentru că nu, ideea nu este să finanțăm ceea ce există deja, ci să finanțăm ceea ce va veni în plus, ca un surplus, un avantaj în plus pentru populație. Evident, noi nu putem ști dacă banul care l-am pus noi pe masă chiar a fost utilizat așa cum trebuia, pentru că Banii aceștia sunt incluși într-un buget, dar putem evalua dacă banii noștri într-adevăr au servit atingere unor obiective în materie de, știu eu, sănătate, învățământ și așa mai departe. Dacă evaluăm că nu, atunci avem o problemă și asta duce și la o creștere a dialogului cu țara respectivă, a impactului pe care îl putem avea astfel. Și am constatat asta concret, concret în Ghana, în Uganda anul trecut în uh, Tanzania, anul trecut și acolo am suspendat anumite plăți pentru că au existat scandaluri de corupție în procesul de privatizare, nu în procesul de sprijin bugetar. Iar impactul acestor sume în bugetul per total al statului face în așa fel încât guvernele acestea să fie mai deschise către discuție. Asta am constatat noi. Evident, acum nu putem spune că e o soluție miraculoasă aplicabilă tuturor. Dar, din evaluările noastre, din experiența noastră, putem spune că nivelul de corupție scade de, uh, comparativ cu un cadru tradițional de ajutor pentru dezvoltare, se întărește capacitatea de gestionare și acest lucru corespunde mai bine cu obiectivul nostru principal și anume ca aceste țări să își poată asuma singure viitorul. După cum spuneam, avem trei feluri de sprijin bugetar, trei modalități. Contracte, bună guvernanță și încă un tip de contract. Asta se aplică în funcție de situația concretă la fața locului. Spre exemplu, contractele în domeniul construcțiilor, cea de-a treia categorie, pot beneficia de sprijin bugetar. Deci noi, de fapt, acolo construim, pur și simplu. Și evident că aceste proiecte șantiere trebuie să fie foarte bine concepute încă de la bun început și în acele țări în care există capacități de gestionare a finanțelor publice mai solide, putem aplica alte modalități cu o abordare mai sectorială, cu obiective mai sectoriale. Deci e vorba de o politică care în mod normal e susținută de statele membre dar nu este utilizată de toate statele membre. Unele dintre ele, sau mă rog, multe dintre ele, prefer uh, o implementare din partea agențiilor lor naționale sau proiecte tradiționale, clasice, de ajutor. Dar instituții, cum ar fi, spre exemplu, Banca Mondială sau state membre precum Franța sau Danemarca, sunt de asemenea implicate în proiecte de sprijin bugetar. Și aș spune că sunt motive întemeiate și mai puțin întemeiate. Aș spune că unii preferă să investească în proiecte strict de ajutor, pentru că sunt de părere că acestea sunt mai adaptate propriilor lor obiective naționale în materie de dezvoltare, de politici de dezvoltare. Da, sunt și avantaje dar noi nu avem acest tip de interes în mod direct. Deci noi suntem mai deschiși și suntem mai interesați să contribuim la dezvoltarea per totală a acestor țări beneficiare. Că am răspuns la mare parte din întrebările ce mi-au fost adresate. Dacă cumva nu, atunci rămân la dispoziția dumneavoastră. Doamna președinte, văd că nu se agită nimeni în sală spunând că nu ați răspuns corect la una din întrebările sale, deci cred că ați acoperit aproape tot. Așa că vreau să vă mulțumesc pentru toate aceste răspunsuri. Uh, e clar că o parte importantă a fondurilor consacrate pentru dezvoltare, poate cei care sunt cei mai critici nu au fost astăzi de față, în orice caz acum avem informații pe care le putem împărtăși și sunt convinsă că vom ușura astfel viața și munca colegilor noștri. Ne vom asigura că toți colegii au primit toate aceste informații și e clar că problemele pe care le-a evocat tu, Adina Maria, e clar că trebuie să fie anchetate și trebuie să fie lămurite. Uh, ați evocat ceea ce s-a întâmplat în Ghana. E clar că noi trebuie să monitorizăm în continuare această situație și pe viitor. Vă mulțumesc pentru prezență, domnule Frutoso de Melo. Um, Dragi colegi, vreau să vă spun că mâine dimineața la ora 9 avem ședința coordonatorilor. Și restul colegilor puteți veni mai târziu la ora 10 și jumătate. Vă mulțumesc tuturor. La revedere!